Stimați colegi, aș dori să începem. Sper că totul este limpede și că putem începe. Aș dori să încep cu punctul numărul 1 de pe ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi. Uh, și este tradiția ca colegii să ceară modificări în ultima clipă. De data, data asta este Pablo Rangel, care este raportorul în privința prevederilor tratatului ă, legat de parlamentele naționale. Acest punct este pe ordinea de zi ă, după amiază, între 5.45 și 6 și 10. Se va face însă un schimb și se va transforma acest punct. Uh, Paul Rangel va veni între 10 și 30 și 10.50 uh, și Tampeda va veni după amiaza cu punctul lui de pe ordinea de zi. Și al doilea aspect care duce la o schimbare a ordinii de zi este solicitarea raportorului avizului Pascal Durand uh, trebuie să votăm acest aviz privind regulile și principiile generale privind mecanismul de control al statelor membre al uh, exercițiului Comisiei de Punere în Aplicare și trebuie să continue discuția și să ajungă la un compromis mai bun între actorii politici, deci renunțăm la acest punct de pe ordinea de zi. Și acum avem o altă modificare, vom face schimb între punctele între punctul prezentat de George Shepflin privind uh, inițiativa cetățenească europeană cu uh, raportul privind componența Parlamentului European. Îl vom asculta întâi pe uh, George Schöpflin. Dacă nimeni nu are nimic împotriva acestor modificări, putem, cere la, putem trece la punctul 2, care se referă la comunicările președinției. Aici doresc să vă informez că în privința unui punct pe care unii l-ați uitat, poate, am avut un grup de lucru uh, înființat uh, după acordul internațional privind mai bună legiferare și acesta este un grup privind interpretarea și punerea în aplicare a acordului interinstituțional privind mai bună redactare de legi. Este un grup care s-a întâlnit deja de 8 ori, au existat deci 8 întâlniri și împreună cu Comisia Jury am analizat toate capitolele acordului interinstituțional, am avut audieri cu cei implicați în punerea în aplicare a acestui acord, am avut de asemenea colegi care continuă negocierile în privința acestui acord pe două puncte, pe de-o parte Elmar Brock și Bert Lang care, se, care negociază aspectul legat de rolul Parlamentului European și al relațiilor interinstituționale în contextul acordurilor internaționale și negociază aspectele practice legate de aceste acorduri și de asemenea mai este o altă pistă de negociere um, coordonată de domnul Scheif de la Jury și de Richard Corbett, uh, cred, din uh, comisia noastră Uh, legată de criteriile pentru actele delegate și de punere în aplicare. Deci uh, acest grup de lucru a fost foarte activ și vă vom informa după vacanța de vară uh, când ar trebui să ne așteptăm la un raport final venind de la Richard Corbett în legătură cu munca depusă de acest grup. Dacă nu există observații, aș dori să trec la punctul, punctul 3, aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor. Uh, și avem uh, aici întâlnirea de pe 9 februarie, în iulie, da? Îmi cer scuze, da, uh, există deja o traducere. Deci avem uh, procesele verbale ale reuniunii de pe 9 februarie 2017, uh, care va fi aprobat dacă nu există nicio obiecție. Și acum vom trece la punctul 5 de ordine de zi, revizuirea regulamentului privind inițiativa cetățenească. Este de asemenea un aspect care uh, apare destul de des în discuțiile noastre. Josh uh, Chaplin, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și bună dimineața tuturor! Mm, cei care au urmărit această poveste știu probabil că, după cum tocmai a spus doamna președinte, este o poveste care tot reapare de ceva vreme și mm, mm, a existat și în mandatul precedent această discuție. Articolul 11 din tratat uh, oferă posibilitatea ca un milion de cetățeni într-o anumită perioadă de timp din mai multe țări să lanseze o inițiativă cu scopul de a face modificări legislative în legislația europeană. Evident, prin intermediul Comisiei. Depinde cum faci numărătoare, dar au existat, au existat în jur de 60 de asemenea inițiative, cu o excepție parțială. Nici una nu a avut ca consecință o modificare legislativă. Este un lucru pe care l-am spus deja în raportul anterior și, într-adevăr, mi se pare că uh, este un instrument care nu poate fi socotit de prea mare succes pe de altă parte și eu cred că este un lucru care se aplică acestei comisii și acestei instituții și în cele din urmă chiar și comisiei este un instrument ideal pentru a aduce pe cetățeni mai aproape de instituțiile Uniunii Europene. Și permiteți-mi să adaug aici, să subliniez că acest instrument este deja utilizat în două state membre, în Finlanda și Letonia, uh, cu un anume succes din câte am înțeles, dar nu am informații concrete, însă aștept cu mare nerăbdare să dobândesc aceste informații concrete punctul esențial în ceea ce mă privește, care este un aspect politic și juridic în același timp, se regăsește într-adevăr în articolul 11 care invită Euro- Comisia Europeană. Întrebarea este uh, cât de puternică este această invitație. Dacă este o invitație oarecare, Comisia poate să spună mulțumesc pentru invitație, uh, vă căutăm noi. Și cam asta s-a și întâmplat. Mm, am uitat la acest în, uh, cuvânt în uh, alte limbi, uh, cele cu care sunt familiarizat și este destul de clar că este invite, invitaro sau cum mai vreți, cuvântul maghiar este chiar mai slab. Ce vreau să subliniez aici este că nu există niciun fel de obligație din partea Comisiei să facă ceva în cazul în care o inițiativă cetățenească strânge acel milion de semnături într-un an și, uh, toate cele, și îndeplinește toate celelalte condiții. Și uh, dacă din perspectivă juridică inițiativa este admisibilă. Asta este starea de fapt acum. Au mai existat câteva discuții anterioare și am spus acest lucru. Uh, Atitudinea comisiei mi se pare că a fost uh, diversă, să spunem. Când am prezentat raportul anterior, mi-amintesc că am avut discuții amicale cu comisia și cei de acolo păreau dispuși să facă anumite schimbări în, uh, în privința regulilor 211021 uh, care reglementează modul în care acest instrument ar trebui să funcționeze și apoi nu s-a întâmplat nimic nu a apărut în programul de lucru al Comisiei. Mm, unul dintre procesele verbale, eh, instrumentul a fost descris ca fiind periculos. Și cred că aici ne confruntăm ceva extraordinar. Un instrument care ar trebui să-i aducă pe cetățeni mai aproape de comisie este descris ca fiind periculos. Bun, eh, cred că este o viziune destul de excentrică a democrației, dacă îmi cereți mie părerea în această privință. Bun. Uh, mai devreme anul acesta am avut întâlnirea ideea la care am participat și apropo asta este important uh, vicepreședintele Timmermans a anunțat deodată că ce deci, este minunat și că lansează o consultație publică în această privință care are loc, cred că până pe 16 august, nu s-a încheiat, deci nu cunoaștem încă rezultatele mi se pare o modificare în atitudinea comisiei care, după părerea mea, uh, are prea puțin de face cu uh, ce facem noi aici și mai degrabă presupun uh, cu cele două cazuri care au ajuns în fața curții de la Luxemburg, unde comisia pur și simplu a pierdut în legătură cu ce este admisibil și ce nu. Deci, din punct de vedere politic, așa este situația în momentul de față. Comisia pare dispusă să facă o schimbare. Dacă asta chiar înseamnă că va avea loc o revizuire a regulamentului 211 eh, pe 2011, rămâne de văzut. Ce am făcut eu aici, însă cu tot uh, adevărul de care, uh, ajutorul de care am uh, beneficiat și aștept să fiu ajutat și de colegi, este să creez o inițiativă legislativă, un raport de inițiativă legislativă căruia Comisia sigur trebuie să acorde ceva mai multă atenție, cu obiectivul general de a face instrumentul mai ușor de utilizat. Există probleme, a fost ciudat, a fost uh, dificil de întrebuințat. Există probleme cum ar fi cum să te identifici și apoi 27, scuze, 28 de sisteme diferite și bineînțeles nu există documente de identitate în Regatul Unit. Ce faci atunci? Lucrurile sunt foarte, foarte complicate. Cei dintre dumneavoastră care cunosc această problemă, de în Ungaria trebuie să dai numele de fata al mamei tale. Nu mă întrebați de ce Cred că e o rămășiță din, a regimului austro-ungar, dar nu știu ce. Nu pare exista nicăieri. Este o mm, mm, chestiune tipic maghiară. Mi se pare absurd, dar asta este. Multe dintre aceste sugestii pe care le vedeți în document uh, uh, au legătură cu utilizarea mai ușoară a acestui instrument vreau să văd Parlamentul jucând un rol activ în această întreagă procedură și vreau ca atunci când o inițiativă chiar strânge un milion de semnături. Deci am scris aici, Parlamentul European trebuie să organizeze o dezbatere în legătură cu acele inițiative cetățenești care îndeplinesc toate criteriile uh, menționate în acest regulament. Sunt uh, dezbateri care pot duce la adopția unei moțiuni sau unei rezoluții. Ideea este că dacă un milion de cetățeni se strâng, atunci Parlamentul joacă un rol activ uh, în a face acest lucru public și eventual a pune presiune asupra celor care vor să se opună creării unei legislații, unei schimbări legislative. Asta mi-aș dori să văd. În cele din urmă a existat numeroase consultări pe care le-am avut, discuții pe care le-am avut cu societatea civilă și cred că instrumentul am avut discuții discuții cu diferiți oameni um, pentru a vedea dacă este vorba despre democrație directă sau nu. Lucrurile devin destul de tehnice aici. Interpretarea mea este că nu este o democrație reprezentativă tipică, nu este nici democrația directă, este sui generis. Adică o categorie în care pui lucrurile pe care nu găsești unde să le pui în altă parte. Și cred că asta este acest instrument. După părerea mea, nu este o concesie făcută populiștilor. Sunt destule filtre filtre pentru a ne asigura că uh, o inițiativă responsabilă este rezultatul și, într-adevăr, în discuțiile din mandatul anterior pe această temă s-au format îngrijorări că vor exista multe uh, inițiative frivole și așa mai departe, dar eh, nu s-a întâmplat, ci din potrivă eh, eh, au existat multe încercări deosebit de responsabile de a aduce aspecte în atenția comisiei respectiv a instituțiilor europene mm, mm, și aceste lucruri au fost destul de restrânse până în acest moment, după părerea mea. Un alt lucru pe care aș dori să-l adaug aici, care era prezent în raportul meu anterior și către care trebuie să facem eforturi și acum, este introducerea unei cetățenii europene digitale la nivel european. Înțeleg că nu se poate face peste noapte, a fost o parte a agendei digitale despre care acest Parlament uh, a vorbit foarte mult în ultima vreme și cred că bine face. Și cred că acest lucru ar face viața oamenilor mult mai ușoară în ceea ce privește strângerea de semnături și uh, publicitatea, desigur. Deci acestea ar fi uh, punctele generale pe care am dorit să le menționez și sper că să aveți niște contribuții deosebit de interesante. Mulțumesc foarte mult, uh, Gheorghe, și aș dori să întreb dacă raportorii din umbră doresc să ia cuvântul. Poate că aș dori să întreb. Silvia este aici? doamna Silvia Ivan Kaufman. Mulțumesc mult, domnule președinte. Trebuie să îmi cer scuze de la raportor. Am fost la Comisia Juridică, la discuția cu președinția Estona Consiliului și nu știam că se modificase ordinea de zi. Îi mulțumesc foarte mult raportorului care a subliniat multe aspecte deosebit de importante Mm, deja acum ceva timp am avut o discuție foarte intensă în ceea ce privește reforma regulamentului privind inițiativa cetățenească și mă bucur foarte mult că cu câteva mici excepții aproape toate punctele despre care am discutat atunci se regăsesc acum în raportul dumnealui. Mm, vreau să mai menționez câteva care sunt deosebit de importante din punctul meu de vedere. Cred că este vorba despre propuneri în mm, privința cărora trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru ca uh, Comisia să le introducă în propunere. E lucru de la care, uh, premisă de la care și pornim, faptul că Comisia va pregăti o propunere măcar până la sfârșitul acestui an. Uh, foarte importantă este problema înregistrării parțiale a unei inițiative cetățenești. Am văzut acest lucru și în contextul uh, hotărârii judecătorești Minority Safe Pack Uh, termenul pentru strângerea de semnături este deosebit de important și aici, după părerea mea, este foarte important ca automatismul între înregistrare și începutul strângerii de semnături să fie suspendat pentru ca organizatorii organiz, uh, inițiatelor cetățenești să aibă posibilitatea să stabilească ei înșiși uh, momentul în care începe strângerea de semnături. Este un lucru pe care raportorul l-a inclus în raportul său, precum și și aspectul armonizării și simplificării procedurii de strângere a semnăturilor, posibilitatea unei participări a altor uh, inițiative cetățenești, chiar și în uh, țara de reședință. Eh, răspunderea personală a organizatorilor este de asemenea un aspect care trebuie eh, stabilit foarte clar și este un lucru pe care raportorul l-a menționat și este vorba aici doar despre acțiuni care sunt, eh, care încalcă legislația. Vrem, și acesta este de asemenea un punct important, în cazul respingerii unei registrări de către comisie, vrem ca comisia să dea o motivație inteligibilă și de detaliată. Avem o propunere în raport pe care eu o susțin din plin uh, și anume ca în cazul unor inițiative cetățenești reușite. Aici raportul propune ca pe lângă audierea din Parlamentul European să se introducă și o dezbatere plenară privind această inițiativă uh, cetățenească în plenul Parlamentului și eventual uh, deci may în limba engleză, eventual chiar uh, o rezoluție în această privință. Cred că ar fi o cale foarte bună pentru că astfel inițiatorii și de fapt toți cetățenii care uh, sprijină o inițiativă cetățenească ar ști cât de serios uh, abordăm uh, punctul lor de vedere și cred că ar fi o îmbunătățire deosebită. Aș mai spune câteva cuvinte legate de punctele unde, după părerea mea, uh, poate ar mai trebui să discutăm. Sunt lucruri care lipsesc din punctul meu de vedere și anume cinci puncte pe care mai vreau să le menționez. Pe de-o parte, ar trebui să ne gândim mai departe dacă există, dacă ar trebui să existe posibilități ca o inițiativă cetățenească europeană să fie sprijinită și financiar și anume, de exemplu, prin programe europene ca Europa pentru cetățeni sau egalitatea drept, drepturilor și cetățenia Uniunii. Sigur, nu cu sume enorme, dar un mic uh, sprijin financiar ar putea fi oferit inițiativelor cetățenești un punct foarte important pentru mine și uh, domnul Șefling știe acest lucru din uh, dezbaterea de acum 2 ani, este problema uh, vârstei minime a semnatarilor inițiativelor cetățenești. Colegii știu că avem situația absurdă prin uh, dreptul uh, de a alege uh, la alegerile europene. În Austria, o inițiativă cetățească poate fi semnată și de oameni de 16 ani și cred că ar trebui să ne gândim foarte bine să facem această o legătură și să nu vorbim despre dreptul de a vota la alegerile cetățenești și să stabilim vârsta unitară de 16 ani în Europa. Cred că ar fi un semn important în ceea ce privește încrederea în generația tânără, care cu siguranță este foarte responsabilă și ar semna cu mare responsabilitate o asemenea inițiativă cetățenească, dar acest drept de a participa la modelarea Uniunii Europene poate fi perceput altfel de tineri în acest caz. Ce mai lipsește este accesul la strângerea de semnături pentru uh, persoane cu dizabilități și aici au existat poziții foarte diferite. Pentru persoanele cu dizabilități este greu să uh, dea o semnătură și cred că aici ar mai trebui să lucrăm. Ultimul punct uh, care mi se pare foarte problematic, după părerea mea, uh, domnul Șeflin a propus ca inițiativele cetățenești să ducă și la modificarea unei propuneri legislative aflate în desfășurare clare în discuție și aici mă întreb foarte serios cum ar putea să funcționeze acest lucru, cum ar putea funcționa în practică. Comisia are o propunere legislativă, noi ca Parlament discutăm această propunere, Consiliul discută despre acest lucru și deodată apare o inițiativă cetățenească și care spune nu contează ce Comisia ar trebui să-și retragă propunerea legislativă sau ceva de genul acesta. Nu știu, sincer, nu-mi imaginez cum ar putea funcționa așa lucru și anume, uh, după părerea mea, uh, inițiativele legislative în desfășurare nu trebuie să fie influențate de inițiative. Încă o dată îmi mulțumesc raportorului pentru un raport excepțional și um, aștept cu nerăbdare cooperarea constructivă în speranța însă că vom uh, face acest instrument mai ușor de utilizat pentru cetățeni uh, și să îl transformăm într-o poveste de succes. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Iazovski de la ECR. To, żeby jak najbardziej zwarty sposób i... Mulțumesc, domnul președinte. Eu vă voi da un exemplu, dacă îmi permiteți. Aș vrea să mă refer la recomandările domnului Șoflin uh, pentru ca această inițiativă să devină mult mai flexibilă în ceea ce privește strângerea de semnături, înregistrarea și punerea în practică. Avem nevoie de mult mai mult decât o simplă invitație din partea comisiei, să definim precis uh, la ce ne referim când vorbim de mai mult. Comisia trebuie să justifice uh, respingerea unei astfel de inițiative. Nu putem fi de acord cu uh, situații în care i-am încurajat pe cetățeni să înainteze o astfel de inițiativă, care după aceea să nu fie urmată, căreia să nu-i se dea practic uh, curs uh, din partea instituțiilor europene. Aceste recomandări, printre care uh, recomandarea de a avea o dezbatere în Parlamentul important, ă, European sunt ă, acceptabile din punctul meu de vedere. Și referitor la ce spunea antevorbitorul meu, eu ă, respect finanțarea acestor inițiative, însă aș vrea să ne asigurăm că suntem nepărtinitori. Ar trebui să oferim sprijin instituțional acestor inițiative, însă nu finanțare. Dacă am face asta, dacă am finanța aceste inițiative, vom putea fi acuzați că suntem nepărtinitori. în ceea ce privește limita de vârstă pentru exercitarea acestui drept uh, de 16 ani. Eu cred că ar trebui, în primul rând, să găsim o soluție prin care această inițiativă să devină mai flexibilă pentru a fi un adevărat instrument. Domnul Gărăs nu este în sală, nu locuiește cineva, se pare că nu. De la GUE nu avem pe nimeni. Helmut, ca raportor din umbră sau aveți cuvântul? Eu vorbesc în numele doamnei Barbara Spinelli, care nu a putut să vină. Nu a putut să vină și m-a rugat să transmit uh, opinia dumnei aici. Îi mulțumește raportorului pentru proiectul de raport și uh, spune că e de acord cu multe din sugestiile făcute, însă spune că e convinsă că pentru acest regulament va fi nevoie și de modificări politice, nu doar tehnice. Să vedem, de exemplu, că sentința CJE în legătură cu TTIP uh, confirmă uh, faptul că e nevoie de astfel de modificări. Dacă vrem să revizuim acest instrument de democrație participativă, trebuie să revizuim condițiile de participare. Să vedem care este actul uh, juridic uh, prin care cetățenii pot influența procesul legislativ. În ianuarie 2016, domnul Iucăr spunea la o audiere că, din experiență, inițiativele cetățenilor nu au uh, făcut ca legislația europeană să progreseze ci de multe ori au uh, fost despre mm, subiecte uh, dificile care uneori au uh, dus la mai mult scepticism. Ar trebui totuși să punem la îndoială atitudinea pe care o are Comisia Europeană față de aceste inițiative, de către noi, reprezentanții poporului european. Comisia nu ar trebui să implementeze restricții în ceea ce privește uh, articolul 11 din TFU și articolul 24, precum și regulamentul din 2011. Comisia nu are legitimitatea să refuze înregistrarea inițiativelor cetățenești în mod arbitrar, spunând că sunt eurosceptice sau că oglindesc punctul de vedere al unei minorități. Nimic nu justifică o decizie a Comisiei de a defini anumite acțiuni pe care le consideră ca fiind uh, destructive. destructive. Mai mult, Comisia nu poate impune o înregistrare spunând că decizia de deschidere a negocierilor pentru a încheia un acord uh, comercial nu constituie un act legislativ, ci unul de pregătire deoarece efectele legislative uh, sunt uh, la nivelul instituțiilor și nu față de terți. Dreptul cetățenilor de a participa la viața democratică a UE include puterea de a uh, lua acțiuni, nu doar puterea de a modifica legislația secundară. Și acum, referitor la cele trei articole menționate de raportor. Doamna Spinelli sprijină de asemenea și cererea celor care au făcut campanie pentru a avea asistență și um, orientare juridică de plină, articolele 3 și 4, și se referă de asemenea și la problemele menționate de doamna Kaufman, cum ar fi modificarea actualei propuneri legislative. Însă, doamna Spinelli ne propune ca la rândul nostru să propunem ca această inițiativă cetățenească să uh, poată propune un nou act legislativ, o abrogare a unui, uh, unei existent sau modificarea unei propuneri legislative pentru a fi mai precisă. Și aici referirea se face la articolul 296 aliniatul 2 din uh, TFUE. Și în ultimul rând, procedurile și condițiile de adunat de strângerea declarațiilor de sprijinire. Nou regulament ar trebui să le recomande statelor membre să aibă o procedură unificată în acest sens. Doamna Spinelli spune că uh, semnatarii acestei inițiative uh, trebuie să poată semna din țara de reședință. Doamna James și domnul Haureghi mai au de vorbit, de vă rog să fiți subcinți. Dumneavoastră vor... Nimeni nu ne spune. Avem raportor, nu avem ce se întâmplă aici. Bine, foarte succint, doamnă președinte. Problema e că s-a schimbat ordinea de zi, domnul Teric Crabras nu e disponibil, deci sunt uh, nevoit să vorbesc în numele Nu fac asta ca să vă enervez. Acum, niște bullet points punctele asupra cărora vrea să insiste domnul Teri Cravas. Voi cita doar aceste puncte. În primul rând, îi mulțumesc, bineînțeles, colegului George pentru munca făcută și referitor la ce spunea doamna Kaufman. Sprijinim ideea unei rezoluții din partea Parlamentului European, deci ideea ca Parlamentul să poată fi asociat aceste inițiative și să cetățenești și să, ia, să facă o rezoluție în legătură cu anumite texte. Acum, vârsta, a 16 ani. Faptul că am avut și o sentință a CJE, a Curții de Justiție Europeană, în legătură cu inițiative cu privire la negocierile cu privire la tratate internaționale în curs. Domnul Terry Crabras și-ar dori să putem permite ca aceste inițiative cetățenești să se refere și la anumite amendamente tratate. Și în rest, mi-aș cerut să fiu rapid, să se încerce să avem o transparență, așa cum și-a dat angajamentul domnul Timmermans și, de asemenea, o motivație, la începutul și la sfârșitul. Să avem, deci, o motivație din partea, un aviz motivat din partea Comisiei atunci când respinge o inițiativă. Și acum, să avem posibilitatea de a folosi toate limbile oficiale pentru a nu selecționa de la început. Deci, ca să nu mă mai întind, gata. Doamna James acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru prezentarea de azi dimineață și pentru textul înscris. George, nu te supăra că îți vorbesc pe numele de botez. Spuneai că până acum uh, vreo 60 de inițiative au eșuat și comisia spune că nu le poate accepta nu prea arată bine lucrurile, însă în orice caz îți doresc succes cu această revizuire. Însă acum să spun care sunt îngrijorările mele. În primul rând, referitor uh, la ID-ul, la Cartea de Identitate Digitală Europeană. Am îngrijorări în legătură cu asta, deoarece am fost implicată în proiecte foarte mari de IT și știu care sunt implicațiile de cibersecuritate în momentul de față. Uh, deci o să-ți spun care sunt îngrijorările mele. Poate le voi include și în uh, raport. Unde să fie registrate aceste persoane și unde să fie folosite aceste um, cărți de identitate. Ar fi obligatorii pentru fiecare cetățean european și ar exista restricții în ceea ce privește anumite domenii uh, Uh, uh, legătură cu care poate fi folosită inițiativa cetățenească și legătură cu care pot vota cetățenii. Nu crezi că e o cale de a evita aici referendumurile din parlamentele naționale și asta e principala mea temere, dat fiind că anul trecut Președintele Verzilor a spus că dorește o interzicere a referendumurilor uh, naționale. Uh, deci dacă mi-ai dat lămurire, aș înțelege mult mai bine ce anume încerci să obții și dacă, într-adevăr, ceea ce propui tu poate să aibă un viitor sau nu. Și ultimul vorbitor, domnul Haureghi, succin și dumneavoastră, vă rog să fiți. Da, în primul rând, cred că Comisia AFCO trebuie să stabilească un calendar pentru elaborarea unui nou regulament de către Comisia Europeană la anul. De aceea, inițiativa colegului nostru George este atât de utilă acum. Nu putem să lăsăm ca această inițiativă cetățenească, care a suscitat atâtea așteptări, să ajungă practic să fie un eșec. Trebuie să fim conștienți că ceea ce am prezentat noi la un moment dat, uh, drept nouă manieră de a face legătura între cetățeni și instituții, să spunem că din experiențele pe care le-am avut e un eșec. E important ca AFCO să vină cu o propunere de reformare a acestui regulament, pentru că astfel Comisia Europeană să facă asta la anul, înainte de încheierea acestui mandat. Referitor la ultimele subiecte comentate, sunt de acord cu ce spunea domnul Șoflin în legătură cu reforma și în legătură cu ce spunea Silvia Kaufman. Ceea ce privește regulamentul electronic sau sistemul de cetățenie electronică digitală europeană aici, eu cred că ar trebui să preluăm uh, unele idei din, comi- din raportul comisiei noastre în legătură cu e-democracy. Acolo stabileam noi niște mecanisme pentru a asigura o mai bună funcționare a acestui sistem. De aceea, George, eu îți sugerez să preiei o parte din ideile din raportul pe care noi l-am aprobat deja în legătură cu democrația digitală, e-democracy. Mulțumesc! Mulțumim, Ramon! Și acum, înainte de a-i da cuvântul lui George, vreau să vă informez că am propus, în contextul bugetar, am propus niște proiecte pilot și unul din acestea se referă la noile tehnologii și instrumentele ICT pentru uh, simplificarea și implementarea inițiativei cetățenești. Au primit un rating foarte mare din partea comisiei și deci este șanse ca acest proiect pilot să fie pus în practică. Acum, aș vrea să știu dacă e vreun uh, reprezentant al Comisiei Europene astăzi aici. Uneori vine câte cineva, nu, astăzi nu, se pare că nu. Uh, George, acum ai două minute pentru a rezuma discuția. Mulțumesc foarte mult! Le mulțumesc tuturor colegilor care au intervenit. Cu toții ați uh, făcut niște contribuții foarte utile și valoroase. Aștept amendamentele dumneavoastră. Vreau să vă spun că vom vota pe 11 octombrie. E destul de devreme, gândindu-ne că avem uh, vacanța de câteva săptămâni între timp. Câteva gânduri acum, bineînțeles, nu pot să intru în în toate detaliile. Referitor la vârsta limită, 16 ani, eu am o poziție neutră. Nu mă opun neapărat acestei idei, însă sunt conștient că mulți se opun uh, la Consiliu idei de a scădea vârsta limită și la Consiliu sigur va fi o bătălie. E un punct important, dar nu știu dacă e cel mai important. Ce spunea doamna Barbara Spinelli prin uh, intermediul lui Helmut, de asemenea e foarte corect și util. Cu toți a spus lucruri interesante, însă colegii James aș vrea să-i spun câteva lucruri. Problemele de natură digitală sunt în așa fel încât deocamdată nu înțelegem toate implicațiile legate de cybersecuritate. Am fost uh, la o vizită cu delegația la Tallinn și îmi spuneau că lumea digitală <laughs> e minunată, că tot poate fi soluționat. Eu nu prea cred în entuziasmul lor, uh, în orice caz nu așa de mult ca ei dacă această cetățenie digitală nu se va întâmpla oricum, eu nu cred că ar trebui să fie ceva obligatoriu, ci opțional și, în al doilea rând, nu cred că intenția e de a eluda referendumurile organizate în parlamentele naționale. nu e neapărat aici o formă de democrație directă, ci semidirectă. Deci sunt implicați foarte mulți cetățeni, un număr considerabil de cetățeni. Cum vă mulțumesc tuturor pentru sugestii și sprijin și aștept amendamentele dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult. Acum, calendarul pentru acest dosar. Termenul pentru amendamente 5 după amiază pe 8 septembrie, deci până atunci aveți toată vara să vă ocupați de amendamente, 8 septembrie la ora 5, după care pe 28 septembrie vom analiza amendamentele și dosarul aici și votul sperăm să fie pe 8 octombrie aici în uh, Comisia AFCO. Mulțumim. Acum putem trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, componența Parlamentului European. După cum vă amintiți, avem doi coraportori la acest raport din partea PP eu însă și din partea socialiștilor domnul Pedro Silva Pereira. Eu voi vorbi preț de, de două minute, după care îi voi da cuvântul lui Pedro. Bineînțeles, e un dosar foarte dificil, subiect foarte dificil pentru Parlamentul European, însă de data asta lucrurile s-au complicat și mai mult din cauza Brexitului, bineînțeles, și din cauza nesiguranței juridice, în primul rând. Da, vor urma alegeri în Parlamentul European și va trebui să avem o decizie a Consiliului European uh, cu suficient timp înainte pentru ca toate statele membre să poată pregăti uh, actele juridice necesare pentru acest proces legislativ. Și de aceea ne-am ocupat de acest dosar și se pare că decizia Consiliului European va veni înainte de vara anului viitor inițial. Noi, Parlamentul, trebuia să prezentăm Parlamentul până la sfârșitul anului trecut. O să vă aduceți aminte că peste un an de zile acest dosar a fost înghețat, practic, la nivelul conferinței președinților, deși noi am, ne-am mișcat și, practic, a fost uh, reluat pe 30 martie, după ce Marea Britanie, după ce doamna May a făcut înștiințarea în legătură cu decizia de a părăsi Uniunea Europeană. Deci, iată o presiune în plus în contextul actual. Vreau de asemenea să vă informez că în ceea ce privește întregul proces de pregătire a regulamentului, ne-am consultat practic cu fiecare stat membru au venit cu toții în grupuri mai mici, mai mari, individual, cu abordări diferite față de această problemă. Am uh, făcut uz pe deplin și de uh, ceea ce ne-au putut uh, spune experții. Am avut o audiere, vă aduceți aminte, cu experți foarte buni experți care aveau foarte multă experiență în ceea ce privește um, abordarea acestei decizii cu privire la componența Parlamentului. Deci iată-ne acum cu toate aceste provocări la jumătate de drum, aș zice eu. Azi ne dorim să ascultăm opiniile dumneavoastră, să vedem ce credeți despre acest dosar după uh, discuțiile anterioare, să vedeți care sunt chestiunile, să vedem care sunt chestiunile cele mai importante pentru dumneavoastră. voi da cuvântul lui Pedro, după care voi interveni și eu cu informații suplimentare care sunt importante și pe care poate Pedro nu le va fi abordat. Pedro, ai cuvântul. Mulțumesc. După cum s-a explicat, am făcut uh, consultări extinse considerăm că ar trebui să continuăm aceste consultări ceva timp pentru a asigura un consens mai larg în ce privește propunerea noastră. Permiteți-mi să vă spun unde am ajuns acum. Pe plan politic, consultările au confirmat că e o chestiune foarte delicată ca de obicei, nimeni nu vrea să piardă nimic și cu atât mai mult acum că multe state membre văd că unele dintre locurile Marii Britanii sau unele dintre locurile Marii Britanii ar putea să devină disponibile pentru redistribuire. un alt motiv pentru care <coughs> perspectiva de a pierde locuri în Parlament e dificilă în acest context, dar desigur că nu s-a făcut niciun uh, sau nu e posibil niciun progres spre degresivitate decât dacă avem o redistribuire a locurilor uh, deținute de Marea Britanie. În plus, a trebuit să ținem cont de nevoia de certitudine juridică cât mai mult posibil legislația trebuie aprobată la timp pentru alegerile din 2019. În acest context, considerăm că e dificil să avem, să propunem, să adoptăm o formulă permanentă în această etapă. În plus, multe state membre văd o legătură între reprezentarea în Parlamentul European și sistemul de vot de la Consiliu. Și orice modificare a sistemului de vot de la Consiliu ar cere o modificare a tratatelor. Iată de ce, în contextul actual, o formulă permanentă ar fi greu de obținut, dar în cele din urmă noi considerăm că o nouă alocare a acestor locuri este posibilă cu o redistribuire parțială a locurilor britanice, a spune, o redistribuire minimă a locurilor britanice, cu o soluție în care <clears throat> nimeni n-ar avea de pierdut și cu respectarea de plină a principiilor tratatului de la Lisabona, adică o formulă care respectă proporționalitatea degresivă, mult mai echitabilă decât situația existentă. Asta ar implica o reducere a dimensiunii Parlamentului, a spune, o reducere considerabilă a dimensiunii Parlamentului. S-ar da spațiu de manevră pentru viitoare extinderi și pentru propunerea cu privire la liste transnaționale. Acestea sunt două subiecte despre care credem că au nevoie de consultări suplimentare pentru a arăta în ce măsură e sprijin pentru ideea listei transnaționale, ce fel de aspect să aibă astfel de listă, ce calendar să fie prevăzut pentru acest gen de propunere. Iată situația de acum. Credem că putem avea o soluție bazată pe principii, în conformitate de plină cu tratatele, dar care ar cere o redistribuire parțială a locurilor britanice în încheiere, o să-mi permit să spun că am discutat problemele legate de calendar privind ieșirea Marii Britanii și cum credem noi că s-ar putea face. Probabil să se mențină status quo-ul alocării locurilor până când intră în vigoare acordul de retragere. Din momentul în care acordul de retragere intră în vigoare, o nouă alocare a locurilor va fi aplicabilă imediat dacă acordul de retragere intră în vigoare înainte de alegeri, știm ce se întâmplă. Dacă se întâmplă după alegeri, atunci imediat am avea o nouă alocare a locurilor. Aceasta ar fi proiectarea și baza pentru schimbul nostru de păreri de astăzi și sper că poate fi fructos pentru a avea consens politic suficient în legătură cu asta și vă mulțumesc. Aș vrea eventual să detaliez un subiect, legătura între acest dosar și un alt dosar care de 2 ani e la Consiliu, legea electorală, Vă aduceți aminte că poate există un articol din tratat care spune că Parlamentul European ar trebui să stabilească propria propunere pentru alegerile în Parlamentul European. Ne-am ocupat de asta la AFCO. Am aprobat, am adoptat-o la nivel de plenar în noiembrie 2015. Apoi a fost dată Consiliului și de atunci toate președințiile s-au ocupat de ea. Vreau să mai detaliez pentru că e nevoie de liste transnaționale. Dacă vreți să discutăm, aș vrea să vă informez care sunt condițiile pentru asta. Pentru lista transnațională să se introducă în alcătuirea Parlamentului European e nevoie de o lege electorală Legea electorală e singura bază pe care o putem avea pentru acest gen de soluții. Consiliul, statele membre, în discuțiile lor legate de propunerea noastră, au respins mai multe lucruri, printre care șpițe în candidate, baza legală, apoi circumscripția transnațională europeană ca urmare a temerii de a nu face parte sau a nu beneficia de pe urma acestui lucru, pe lângă faptul că nu doreau să aibă mai multă Europa în acest context, deci astăzi ne confruntăm cu provocarea de a vedea <clears throat> cum putem avansa nu doar în legătură cu alcătuirea, Și dacă vedem că există o majoritate pentru circunscripția europeană, există și această provocare de a convinge eventual Consiliul să avanseze în legătură cu legea electorală. Această provocare ar trebui văzută împreună cu cealaltă și e un lucru de care vreau să fiți conștienți și, desigur, operaționalizarea listei transnaționale. E o altă mare provocare. Aceste alegeri ar trebui să aibă loc în același timp cu alegerile membrilor naționali în Parlamentul European. Deci ne-am confruntat și cu acele provocări suplimentare, chestiuni care trebuie rezolvate și probabil ar mări acum lista de <clears throat> elemente dificile de blocaj pe care le avem la acest dosar. Avem o jumătate de oră la dispoziție și Aș vrea să-mi lista celor care doresc să vorbească. De la raportul meu, Iazdowski, Verhofstadt, Helmut Scholz, domnul Dura, Pablo Castaldo nu e aici, dar nu e nimeni care să-l înlocuiască, și apoi domnul Aleman. Mai dorește cineva să intervină? Anderson? Max Anderson? Îmi pare rău că trebuie să închid lista și să știu cât timp pot să vă dau. Pervanș. Euro. 6, 8, 9, 10, 11, 12. We have 13 people that... Avem 13 colegi care doresc să intervină. Închid lista, îmi pare rău. 13 oameni și 30 de minute, cam 2 minute de vorbitor. Vă rog cât mai la obiect să ne spuneți clar ce atitudine aveți, mai ales chestiunea cu lista transnațională și orice alt subiect despre care vreți să vorbiți, dar să vedem cum reacționați și la chestiunile cele mai dificile. Repartizarea 73, cum s-a spus, să vedem o parte să se creeze un fel de aterizare lină pentru acele state membre care ar fi perdante. The issue of transnational Și chestiunea listelor transnaționale, ca și ce mai era? Cam asta. Da. Și altceva. Ce mai doriți să spuneți? Închidem lista. Cer mult două minute de vorbitor. Nimeni după Roman Haureghi. Domnul Iazdovski, în primul rând. Mulțumesc, dragi colegi. Întotdeauna am fost sceptic în ce privește alocarea locurilor pentru că Marea Britanie continuă să fie membră, s-ar putea să rămână membră a Uniunii Europene și în primăvara și vara lui 2019. Cu toate acestea, dacă ar fi să alocăm locurile, cred că soluția cea mai rațională ar fi mecanismul de la Cambridge în formula de bază. E ceva ce aș recomanda. Consiliul nu e fericit uh, în legătură cu ideea listei transnaționale. Prin urmare, ar trebui să ne gândim la alternative. În ce privește întregul concept, recomandarea ar compromisul de tip Cambridge, spune vorbitorul. Dar evident că aștept cu interes discuțiile și consider că toată lumea așteaptă unele sugestii și recomandări din partea raportorului. Giefer Hofstadt. În primul rând, le mulțumesc celor doi raportori. E un sfat înțelept pe care ni-l dați să combinăm Am redosare pentru că negocierile de la Consiliul ulterior va fi o combinație de legea electorală și alcătuirea Parlamentului European. Acestea fiind cele două elemente ale aceleiași probleme. Dacă îmi permiteți, <clears throat> doamna președinte, aș recomanda ca în raport să includem trei principii, de fapt. Cred că sunt trei principii. Mai întâi, dacă există Brexitul, e mai întâi principiul reducerii numărului de locuri. Cred că toată lumea poate să înțeleagă că e necesar în momentul în care o delegație mare de 73 locuri e eliberată sau dispare. În al doilea rând, proporționalitatea degresivă. Sfatul meu ar fi să nu legăm imediat de asta faptul că niciun stat membru să nu poată pierde locuri. Nu văd interesul tactic pentru Parlamentul European să pună deja în discuție sau în raport această idee. S-ar putea să ajungem acolo. S-ar putea să fie chiar foarte realist să ajungem acolo, dacă avem un tip de proporționalitate degresivă sau altul. Dar nu să legăm imediat aici, pentru că asta întărește poziția Parlamentului, dacă nu includem acest element. Trebuie să fie o solicitare a statelor membre și nu un principiu de bază de la început. Și al treilea principiu, lista transnațională ca început al democrației europene și personal cred că ar trebui să fie posibil. Ce nu s-a putut în legea electorală în 2015 pentru că n-a fost Brexit, devine posibil acum după Brexit în acest dosar, adică putem găsi un echilibru între reducerea numărului de locuri, proporționalitatea degresivă și lista transnațională. Sfatul meu ar fi, doamna președintă, să nu ne mișcăm prea rapid. Pentru că e adevărat că statele membre au nevoie de un calendar uh, care să adopte legislația, dar e valabil și pentru noi. Au nevoie de timp, ceva esențial cu care să jucăm în acest joc. Pentru că, în ultima instanță, e nevoie de un acord cu Consiliul și ați văzut cu siguranță că în mai multe state membre atitudinea față de democrația europeană și lista transnațională se schimbă rapid, dramatic, în sens pozitiv. În fine, aș vrea să mă refer la un lucru. Chestiunea Irlandei de Nord și a Irlandei pe viitor vor fi 500 de mii de irlandezi din Irlanda de Nord cu pașaport irlandez. Cești oameni continuă să fie cetățenii Uniunii Europene. În principiu ar trebui să aibă posibilitatea, pe părerea mea, să participe la alegerile europene. Chiar dacă nu trăiesc în Uniunea Europeană, ci trăiesc în Irlanda de Nord dar deținători de pașaport irlandez și cu cetățenia Uniunii Europene. Deci în alocarea locurilor ar trebui să se țină cont de această problemă, după părerea mea, prin locuri suplimentare pentru Republica Irlanda. Uimitor ce spuneți, pentru că Republica Irlanda e împotriva ideii de a da drepturi cetățenilor care locuiesc în țări terțe să le dăm drept de vot. Deci avem o problemă aici. Al doilea lucru, vorbiți despre a ne juca cu timpul. Păi de mult timp ne jucăm cu timpul, pentru că decizia Consiliului European privind Parlamentul European cu această propunere a dat termen decembrie anul trecut. Deci deja ne cam jucăm cu timpul, dar vom continua. Vă mulțumim pentru sfat. Aș vrea acum să trecem la domnul Scholz. Două minute. Ca să recuperăm cât a pierdut Ghi. Mulțumesc, doamnă președinte. O să încerc să nu mă lungesc prea mult cu vorba. Sunt în totul de acord cu dumneavoastră că trebuie să <clears throat> tratăm complexitatea problemelor și să încercăm să înțelegem că oarecum o redistribuire a locurilor se leagă de legea electorală. Știm că există o blocadă din partea Consiliului în ce privește legea electorală. Dacă ținem cont de lucrurile pe care ni le-a spus și poziția Consiliului. Ulterior putem discuta un dosar separat. Aici trebuie să fim mai curajoși, să spunem deschis și în mod transparent ce vrem cu legea electorală. În ce privește distribuirea locurilor, cred că trebuie să realizăm până la sfârșitul anului ca statele membre să poată să transpune legislația națională, trebuie să se pregătească pentru alegeri și, prin urmare, aș avertiza că distribuim deja locurile Regatului Unit uh, cu anumite modele și subiecte. Dacă am face asta, ar fi un semnal negativ pentru negocieri. Nimeni nu știe care va fi rezultatul final al negocierilor Brexit. Prin urmare, spune da, ar trebui să includem principiul distribuirii locurilor din momentul în care are loc Brexitul. Asta trebuie să fie de înțeles pentru toți și apoi <clears throat> să deschidă subiectul metodei. Personal sunt în favoarea listei transnaționale. Grupul meu are păreri împărțite, dar mai trebuie să mai discutăm, pentru că eu cred că în situația în care suntem, ar trebui să înțelegem mai bine cum vrem să consolidăm ideea de Uniune Europeană, cum vrem să ajungem la noua înțelegere europeană, dându-le cetățenilor un cuvânt de spus și ar fi un exemplu bun în acest sens. Și în fine, aș fi în favoarea documentului dumneavoastră de lucru să utilizăm lunile verii ca să răspundem la cele trei întrebări de la sfârșitul documentului. Ne dați așadar șansa să vă dăm unele aspecte și apoi când ne trăim în septembrie să ajungem la o poziție în acest sens. Mulțumesc. Mulțumesc, Pascal Duron. Merci, la Mulțumesc, doamna președinte. Foarte pe scurt, pentru că, sigur, suntem limitați de timp. Aș vrea să răspund întrebării puse de Guy Verhofstadt. Există realitate, există posibilitățile și pe de altă parte există ce se întâmplă în viața adevărată și ce se întâmplă în viața reală este că știm foarte bine că putem stabili un principiu al proporționalității degresive. În mod normal asta ar și trebui să facem, însă dacă nu folosim cele 73 de locuri britanice, ar exista state care ar pierde. Deci nu o să funcționeze, o să fie un lucru blocat. Deci pentru data aș fi ceva mai pragmatic decât Guy. Eu eu propun să folosim, e o ipoteză, sigur, dar propun să folosim faptul că cele 73 de locuri britanice vor dispărea pentru a crea, odată pentru totdeauna, principiul proporționalității decresive, deci ne-am folosit, este un lucru care s-a spus deja, nu vreau să revin, este un lucru care a fost explicat foarte bine. Principiul de la Cambridge revizuit uh, merge în mare și permite țărilor medii să aibă mai multe locuri și astfel să uh, rămâne, să rămână această schemă logică și apoi încă o dată e un lucru pe care nu-l fac voi face folos de experiența franceză. Avem avem uh, șansa în Franța să avem un președinte care a stabilit uh, posibilitatea de a avea televizie uh, transnaționale, deci fără program, un lucru care nu s-a întâmplat niciodată în Franța. Din punctul meu de vedere este un progres și aș dori și aici să se poată utiliza pentru că compromisul de la Cambridge ne permite să dispunem de 28 de locuri la, la unul pe țară, în fine, nu la asta mă refer, dar deci să folosim aceste 28 de locuri disponibile în ghilimele pentru a putea impune principiul listelor transnaționale și poate să folosim voința franceză în Consiliu pentru a uh, produce anumite mișcări pe acest punct. Am încercat să fiu cât de rapid uh, cu putință pentru a stabili aceste principii care au fost deja menționate. Mulțumesc mult! Mulțumesc uh, mult, Gerolf Anemans. Mulțumesc foarte mult. Este vorba despre un sistem la care numărul eh, lucrurilor din Parlament eh, ar trebui limitat și ar trebui incluși toți. Eh, Brexitul, desigur, trebuie să aibă un efect și la noi, în Parlamentul European, pentru că ideea federală a luat avânt, a existat un anumit entuziasm și după Brexit, însă după părerea mea, noi ar trebui uh, să fim ceva mai modești și să ne mulțumim cu mai puține locuri. Uh, colegul Verhofstadt, uh, bineînțeles, uh, este și el foarte entuziast în ceea ce privește aceste liste transnaționale. Noi nu prea suntem în favoarea lor pentru că 678 minus Marea Britanie și locul ei trebuie să aibă ca rezultat mai puține locuri și așa ar trebui să și rămână lucrurile. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Iolainen. Dar cred că ar trebui să pornim de la realitatea politică și realitatea este că articolul 50 a fost declanșat și tratatul uh, prevede 2 ani pentru ieșirea unei țări. Deci în martie 2019 Marea Britanie nu va mai fi în Uniunea Europeană, așa că nu vor mai fi britanici în următorul Parlament European, ceea ce face lucrurile mai ușoare în ceea ce privește proporționalitatea regresivă și redistribuirea locurilor și eu sunt în favoarea unui număr limitat, ci trebuie să dăm dovadă de responsabilitate. Parlamentul este mai mic, Uniunea Europeană devine mai mică și mi-aș dori să nu avem mai mult de 700 de locuri astfel încât redistribuirea să rămână în jur de 700, chiar sub 700, nu peste. Acesta ar fi un simbol către lumea exterioară care să arate că reflectăm realitatea nouă cu o Uniune europeană mai mică. În al treilea rând, sigur, avem mai multe locuri disponibile, 751 și fără îndoială că trebuie să vorbim despre listele transnaționale. Este o moștenire a Parlamentului de 20 de ani încoace și vă amintesc că um, doamna Pontridi ne spune că suntem reprezentanți ai cetățenilor Uniunii, nu doar ai cetățenilor țărilor noastre de origine. Deci, uh, după părerea mea, legea electorală ca și componența Parlamentului fac parte din trecut, este secolul trecut. Nu mai reprezintă tratatul de la Lisabona și trebuie să vină ziua în care să avem două liste, listele naționale și listele transnaționale. Uh, am un deja vu uh, uh, în ceea ce privește legea electorală. Știm ce s-a întâmplat în ambele cazuri. Consiliul trebuie să autorească în unanimitate și nu vor vota în unanimitate. Dar spre deosebire de colegul meu Șadovski, care spune că Consiliul nu va fi încântat eu nu cred, stimate coleg, că noi trebuie să facem Consiliul fericit, noi trebuie să facem sistemul fericit și de aceea bă, este un lucru care ar trebui menționat în acest document și apoi să negociem, Consiliul să negocieze și să vedem până unde ajungem. Mulțumesc! Vreau să vă amintesc că, în mod normal, nu apar negocieri trebuie să urmărim să avem ceva pe care Consiliul să poată l adopta. Da, dar e nevoie și de aprobarea noastră. Da, și apoi trebuie să votăm. Da, așa este. Elmar Brock. Cred că formularea lui Jolain trebuie să facem sistemul fericit nu poate veni decât de la un socialist. Nu-mi imaginez cum am putea să facem un sistem fericit. Poate că a fost și o neînțelegere din punct de vedere lingvistic, nu știu. Și acum serios vorbim. Dar nu, da, ai mai vorbit încă o dată despre candidații de, la vârf. Nu se dezbate acum acest lucru, dar trebuie să mă folosesc de oportunitate. Nu ar trebui să lucrăm la modificări legislative, pentru că n-ar fi decât o limitare. În tratatul de la Lisabona se spune foarte clar fără echivoc uh, cum trebuie uh, votat. Nu trebuie să adăugăm niște legi și vă rog, haideți să nu introducem aici noi reglementări care ar duce la limitări și la slăbire ale poziției noastre în comparație cu ultimele alegeri. Și vreau să atrag atenția că nu trebuie făcut acest lucru pentru că atunci Consiliul va avea posibilitatea să facă tot felul de schimbări și aici scrie foarte clar că Parlamentul votează acest lucru, Consiliul nu poate decât propune în baza rezultatelor alegerilor europene și după consultări cu Parlamentul European în ceea ce privește raportul. Eu poate că sunt foarte singur în comisia asta, dar nu sunt convins de aceste liste europene. Și am două motive pentru acest lucru. Eu sunt de modă veche și sunt de părere că deputatul trebuie să fie aproape de votant, iar noi suntem foarte departe de votant. Uh, Sistemul irlandez este un pic altfel, sistemul britanic, sunt sisteme mai bune și ar trebui să vedem acest lucru. Cetățeanul trebuie să înțeleagă, acesta este reprezentantul meu în Parlament. Și dacă acest lucru nu îl pricepem, avem o problemă în ceea ce privește apropierea între cetățean și reprezentantul lui. Și asta e problema noastră. Eu, ca federalist european, aș putea să înțeleg în principiu listele europene, dar, pe de-o parte, este o problemă. Poate că aici s-ar putea schimba lucrurile. Dar cine face selecția în cazul acestor liste transnaționale europene? Partidele politice? Sau pe ce criterii? Cine îi selectează pe acești oameni? Cum sunt selectați acești oameni? Într-un proces democratic? E vreun consiliu genial care să facă acest lucru? Care, cine participă, cine este membru acestui consiliu? De pildă în Germania, numai uh, cineva poate deveni membru al Parlamentului doar dacă partidul îi oferă un proces de legitimare. Tot restul este anticonstituțional în Germania. Există landuri unde șefii partidului nu pot face o listă. Asta este uh, încalcă legea pentru că există niște procese de legitimare și cred că trebuie să găsim un răspuns adecvat. Apoi, dacă ne uităm la împărțirea pe state naționale, ce înseamnă împărțirea în state naționale pe listele europene? V-ați gândit oare că poate în ceea ce privește eligibilitatea reprezentanții unor țări mai mari Uh, vor fi foarte avantajați în privința acestor listă pentru că uh, poți să-l bagi acolo, să-l votezi pe, pe concetățeanul tău. Și atunci reprezentanții din țările mai mici ar putea fi dezavantajați. Toate acestea sunt probleme tehnice la care trebuie să găsim un răspuns tehnic înainte să ne exprimăm dorințele. Așa. Mulțumesc mult! Mulțumesc foarte mult, stimați colegi, mai avem șapte vorbitori și șapte minute, deci un minut de persoană și dacă vorbiți mai mult, vă voi tăia microfonul. Ar trebui să vă simțiți responsabili și față de colegii noastre. Paolo Rangel. Paolo? Paolo Rangel. Eu o să fiu foarte concis. Eu o să fiu foarte concis. În primul rând, cred că avem o posibilitate majoră de a corecta situația existentă uh, cu această incapacitate de a folosi o parte din uh, membrii Marii Britanii pentru a ne asigura că uh, punem în practică principiul proporționalității digresive. Deci cred că trebuie să facem acest lucru chiar chiar dacă ar trebui să existe și o clauză Eh, și cred că aceasta și de lor, din câte am înțeles eu, care să garanteze că dacă dintr-un motiv sau altul eh, Marea Britanie rămâne sau rămâne mai mult decât ne așteptam în Uniunea Europeană, acest lucru să nu intre în vigoare decât după ce. Dar cred că din punct de vedere legal acest lucru este absolut posibil. Propria mea și unica mea îngrijorare este că nu trebuie să uităm că cele 28 state membre vor uh, aproba uh, legislația electorală și dacă nu sunt mulțumite cu soluția finală, pot bloca această clauză. E un lucru uh, pe care trebuie, de care trebuie să ținem seama. Apoi, în ceea ce privește listele transnaționale, aș dori să spun că impresia mea am, am cunoscut multe, uh, uh, mulți parlamentari din uh, state mai mici, din dimensiuni medie și deși în principiu suntem pentru, credem că nu este momentul potrivit pentru asemenea liste. Nu este momentul pentru că deja avem aceste negocieri complexe și pe de altă parte pentru că există riscul pe care l-a prezentat Elmar Brock. Sunt convins pentru că știu foarte bine cum funcționează acest lucru că uh, vom uh, avea uh, metode clasice pentru a avea liste naționale. Bun, sigur, pentru țările mici și medii de liste transnaționale nu vor fi o veste bună pentru că nu vor fi reprezentați, nu va fi o listă europeană, ci o consolidare a statelor mari de pe listă. Deci acesta este motivul pentru care cred că nu ar trebui să creăm aceste liste. Poate ne putem gândi la ce să... Ați promis să fiți concis, gata, mulțumesc. Doamna James, foarte pe scurt, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Nu am decât de două remarci, uh, domnul Pereira. Domnul Pereira, poate puteți ajuta. Pe de-o parte, ați spus, citesc, unele locuri ale Marii Britanii și al doilea uh, comentariu uh, când acordul intră în vigoare. Cele două fraze arată că aveți o anumită așteptare sau că recunoașteți că va exista o fază de, trans, de tranziție după martie 2019. Dacă puteți să ne confirmați acest lucru, cred că ne-ar fi tuturor de ajutor pentru a înțelege uh, ce va fi uh, luat în calcul în acest subiect. Și dacă Marea Britanie este într-o fază de tranziție, am putea uh, uh spune când este ziua Uh, ruperii, pentru că acest lucru trebuie revizuit în ceea ce privește reprezentarea uh, în Parlamentul European. Și ar trebui exista, să, să existe niște discuții pragmatice în legătură cu contribuția care va fi adusă, fie în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii Europene uh, um, um, va exista o fază de tranziție, deși știu că domnului Verhofstadt ar plăcea acest lucru, dar cred că aceste comentarii făcute în această dimineață nu ne-au fost deloc de ajutor. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamna Tapardel. Într-adevăr, este o temă destul de importantă pentru noi aici și pentru statele membre. În ceea ce privește Brexitul, într-adevăr, înainte să discutăm redistribuirea mandatelor, trebuie să fim siguri că la sfârșitul, uh, la, de fapt începând cu anul 2019, Bre uh, Marea Britanie nu va mai fi parte a Uniunii Europene ca să putem lua în calcul mandatele lor. Dacă această ipoteză de lucru pare realistă și lucrăm pe ea, putem într-adevăr să ne gândim să luăm o parte din mandatele Marii Britanii și să le redistribuim. Și acum venim la cele două principii. Principiul uh, proporționalității degresive și, dar în același timp, este foarte important ca împreună cu acest principiu să luăm în considerare și principiul demografic, adică al numărului de cetățeni din fiecare stat membru, pentru că vă spun cu certitudine și sunt convinsă că niciun stat membru, și este și corect față de cetățeni, nu va fi dispus să renunțe la numărul de mandate pe care îl are în prezent. Și de asemenea, niciun stat membru nu va accepta ca un stat membru care are mai puțin cetățeni să obțină la, pe baza acestui principiu de uh, redistribuire mai multe mandate. Și mi se pare că noi vorbim aici de egalitate și corectitudine în Parlamentul European și nu putem să gândim altfel decât uh, pe baza acestor principii. În ceea ce privește privește lista trans, transnațională, într-adevăr, este un principiu care ar duce la consolidarea Uniunii Europene, dar atâta timp cât nu avem niște principii clare de construcție a acestei liste și cum vor fi reprezentați deputații din statele membre pe această listă, cred că este prematur să ne pronunțăm. Trebuie să fie și aici, să mergem pe același principiu al egalității și echității de reprezentare între toți cetățenii statelor membre și între toți deputații statelor membre. Mulțumesc frumos! Mulțumesc foarte mult, doamna Șpereș. Mulțumesc, doamna președinte. Mă deranjează un pic cele două minute, pentru că această dezbatere este o dezbatere de foarte mare importanță. Este o idee pe care o discutăm de foarte mult timp și de prima, este prima dată când discutăm despre ea, pornind de la o bază oarecum concretă. Deci vă rog să nu mă întrerupeți, o să încerc să nu vorbesc prea mult. Eh, aș vrea să spun câteva lucruri. În primul, în primul rând, în legătură cu Brexitul. Parlamentul în toate hotărârile lui a indicat că este hotărât să continue să se ocupe de aceste aspecte și să construiască în continuare Uniunea Europeană, indiferent de starea negocierilor în privința Brexit. Și dacă, eh, în acest caz, sunt absolut de acord cu ce a spus colegul meu, articolul 50 a fost invocat și uh, Astăzi Brexitul este clar. Brexitul va avea loc înainte de următoarele alegeri europene. Este deci vremea ca Parlamentul European să se ocupe din două motive de acest lucru. Pe de parte că această problemă intră în mandatul său și calendarul Brexitului ne obligă să facem acest lucru. În al doilea, în ceea ce privește proporționalitatea degresivă, le mulțumesc foarte mult celor doi coraportori că au menționat acest principiu și că au făcut din el un fir roșu al raporturilor. Cred că este foarte important dacă ne dorim o soluție viabilă, inclusiv ținând seama de ideea că trebuie să evităm ca anumite state membre să piardă locuri dacă vrem să avem șansa de a, anume, de a ajunge la unanimitate în Consiliu în urma negocierilor. Dar nu putem să introducem un nou concept care ar fi cel al proporționalității super digresive. Sper că toată lumea m-a înțeles. În al treilea rând, dincolo de cifrele pe care le văd, avem un principiu de proporționalitate super degresivă. Al treilea lucru, cred că este foarte important și este în spiritul cu raportorilor, dar nu am auzit menționat acest lucru, deci aș dori să fie foarte explicit. Toate proiecțiile trebuie să le facem în baza cifrelor demografiei Uh, uh, cifrelor demografice cele mai recente. Deci trebuie să ținem seama de cifrele din 2016. În al patrulea rând că este foarte urgent ca această comisie să meargă mai departe, pentru că știm foarte bine că această hotărâre trebuie luată de Consiliul European în într-un uh, calendar uh, foarte uh, limitat, ținând seama de alegerile europene, o dată pe care nu o să o schimbăm. Dacă nu cumva vă hotărâți din cauza Brexitului să întârziască un an alegerea următorului Parlament European, dar nu am auzit această idee menționată în dezbatere. Cine știe, poate o să apară și aceasta, dar în momentul de față, ideea e că trebuie să știm când vom avea raportul dumneavoastră privind adoptarea în plenară. Nu ați indicat acest lucru și este foarte important și știm foarte bine că calendarul inițial ne spune că trebuie să votăm înainte de luna septembrie. Foarte clar că deja nu mai suntem în această fază. Al patrulea, nu, al cincelea lucru, nu cer scuze. Sigur că aș dori să ne mișcăm pe o situație permanentă. În schimb, dumneavoastră ați vorbit despre chestiunea legată de Consiliu Parlamentul European trebuie să aibă o poziție ca Parlament European, ca instituții. Nu ține de noi uh, să uh, afectăm anumite lucruri în sânul Consiliului. Consiliul va reglementa aceste lucruri și nimic nu ne interzice să acționăm din partea Parlamentului European. Haideți să fim un pic suverani, uh, să spunem care este viziunea noastră în ceea ce privește repartizarea locurilor. Și Consiliul este uh, liber să-și adapteze preocupările în funcție ție de regulile existente, dar nu ține de noi să internalizăm uh, propria constrângere a Consiliului. Ultimul punct în ceea ce privește listele transnaționale. Uh, sunt o mare admiratoare o, uh, de când sunt în acest parlament al domnului Daf de când ne-a părăsit, nu din viață, ci din această incită. Sigur că sunt în favoarea listelor transnaționale și cred că există așa o tendință între statele membre pentru a susținerea unei asemenea propuneri. Dar nu vreau ca aceasta să ne blocheze capacitatea de a face să avanseze lucrurile urgente, inclusiv în ceea ce privește democrație, pentru că reprezentarea actuală nu este corectă, deci nu este democratică, ceea ce presupune, după părerea mea, și aici uh, întreb pe coraportorul, oare nu există posibilitatea, într-un fel sau altul, să facem două propuneri. Una privind componența Parlamentului European, ca propunere adaptată, și apoi uh, vorbim de la o redistribuire minimă a locurilor Marii Britanii și apoi o altă propunere în care Parlamentul European să nu le uh, pună legătură pe cele două, pentru că dacă facem o legătură să cele două, sigur că uh, dăm Consiliului posibilitatea de a un instrument de veto prea uh, ușor de folosit. Deci poate că aici ar putea avansa. Mulțumesc că nu m-ați întrerupt. Max Anderson. Max Anderson. Mulțumesc. Cred că ar trebui să fim foarte atenți și să nu presupunem că Brexitul se va <laughs> întâmpla înainte de următoarele alegeri. Poate că vor fi întârzieri. Uh, lack of competence. Poate că uh, nu vor uh, exista competențele necesare pentru un Brexit în guvernul uh, conservator. Poate că nu va fi niciun Brexit, cine știe. Dar noi ar trebui să fim pregătiți în eventualitatea aceasta și nu ar trebui să se plătească un preț electoral ridicat. Acum, referitor la listele transnaționale. Cine câștigă și cine pierde de pe urma unei astfel de propuneri? Listele transnaționale ar lua putere de la alegătorii din statele membre și de la partidele din statele membre și ar oferi acea putere celor care au deja foarte multă putere, partidele europene. Și cine va stabili, practic, uh, cine va veni primul, cine va fi primul pe lista europeană. Asta vor face listele europene. Vor lua putere de la cetățeni și vor da această putere șefilor de partide politice europene. Mie mi se pare o idee foarte proastă. Însă lucrurile nu se opresc aici. Deja avem o problemă în uh, Parlamentul European Anumite delegații naționale au mai multă putere decât altele. Chiar dacă ne gândim la faptul că au mai mulți membri. Deci chiar și așa sunt supra-reprezentate în ceea ce privește pozițiile cheie din Parlamentul European. Bineînțeles, mă refer mai ales la germani, care conduc uh, grupuri parlamentare, comisii, partide politice europene și care sunt uh, suprareprezentați. more Asta pentru că, bineînțeles, uh, germanii pot să împartă multe lucruri între ei, nu trebuie să facă toate lucrurile de unii singuri, așa cum trebuie să o faci când ești dintr-o țară mai mică sau delegație mai mică. Deci e logic să primească mai, mult, mai multă putere în Parlamentul European. Și nu cred că există cineva aici în sală care să se uimească că dacă ar fi liste transnaționale, ei bine, candidații din țările mari ar fi suprareprezentați în aceste liste transnaționale. Asta e problema și aceasta, acesta este un argument principal pentru a combate ideea folosirii listelor transnaționale în acest context. Mulțumesc, doamna Breso, Mercedes Breso. Dragi colegi, vă rog să respectați și timpul. Mulțumesc, doamnă președinte. Două lucruri. Noi suntem de acord cu propunerea de a folosi cu condițiile reamintite și asupra căreia nu revin, deci de a utiliza o parte din locurile Marii Britanii, bineînțeles dacă va exista Brexitul, cu clauza care se va aplica atunci în momentul în care se va hotărâ ieșirea Marii Britanii, deci pentru a corecta actuala situație și deci respectându-se în mod riguros principiul uh, proporționalității degresive. O a doua chestiune. Grupul nostru a discutat despre lista transnațională și am, avem o poziție favorabilă acestei liste. Deci noi, ca grup, suntem pentru o listă transnațională. Și credem că propunerea ar trebui să fie evaluată. E o propunere care merită reținută și, bineînțeles, că mulți au spus că Parlamentul ar trebui să fie gata să negocieze, însă cred că ar trebui să se regăsească această listă internațională pe poziția de pornire a Parlamentului. Acum, bineînțeles, am discutat și despre legea electorală. Știm că se schimbă poziția anumitor țări în Consiliu. Guvernul italian a spus că e pentru. Acum se pare că și guvernul francez va fi pentru. Deci lucrurile se pot pune în mișcare și noi ar trebui să fim gata să separăm la negociere mm, cele două lucruri și să renunțăm dacă nu va fi posibil. Și e clar că dacă ar fi posibil, în uh, cadrul legii electorale ar trebui să mm, uh, includem niște reguli, deoarece vrem să avem o operațiune democratică și vrem să evităm Uh, riscul de a mări și mai mult uh, numărul de locuri alocate țărilor care deja sunt pe o poziție dominantă. vom avea 27 de state membre în momentul respectiv și vom avea deci o parte care va fi practic economisit o parte de locuri pentru aderările viitoare în vederea reducerii numărului de parlamentari. Mulțumesc! Mulțumim, Ramon Haureghi, un minut. Eu vreau doar să vă spun că Parlamentul trebuie să stabilească propunerea pe baza reducerii numărului de locuri odată cu Brexitul. Deci trebuie să facem munca așa cum trebuie. S-a făcut înștiințarea și acum Parlamentul trebuie să reducă cele 73 de locuri care aparțin britanicilor. Acum. Al doilea lucru, eu vreau ca Parlamentul să propună lista transnațională. Știu că asta are și dezavantaje, însă, permiteți-mi, o listă transnațională. No. Porque creo que es importante que comprendamos. E important să înțelegem care e valoarea simbolică pentru alegător, când alegătorul votează o listă europeană, nu doar o listă națională, lucrurile sunt, stau altfel. Deci așa se vede care e importanța simbolică de a merge la urne. Atunci cei 500 de milioane de alegători europeni votează o listă comună, ceea ce e foarte important, deși e poate doar simbolic. Și în ultimul rând, așa cum propunea Pervanș, să combinăm cumva compensațiile pe care trebuie să le o facem anumitor țări din cauza situației lor cenzitare sau din cauza că sunt prost reprezentate acum cu lista transnațională. Deci să combinăm cele două pentru a avea uh, în jur de 725 de uh, locuri în Parlamentul European. Asta ar fi ideea. Mulțumim mult, Ramon! Pedro, vrei neapărat să comentezi? It was very useful. I think, uh, I would... Da, e util. Va trebui să revenim clar asupra acestei discuții în legătură cu lista transnațională. Și bineînțeles că vom uh, acorda mare atenție acestei propuneri de a separa cele două lucruri. Putem discuta asta. Referitor la Brexit acum, deoarece s-au pus întrebări directe în legătură cu Brexitul. Da, într-adevăr am făcut o trimitere la o redistribuire parțială a locurilor britanice. S-a făcut-o ținând cont de calendarul stabilit pentru Brexit. Deci dacă se menține situația până la intrarea în vigoare a Brexitului, deci noua alocare de fonduri, noua redistribuire se va face după Eu nu am făcut trimitere la o perioadă de tranziție. Știm că va avea loc Brexitul și la intrarea în vigoare a acordului de retragere sau la sfârșitul perioadei de 2 ani. Bineînțeles, dacă cumva între timp nu se va fi luat o decizie unanimă de prelungire a negocierilor. Deci, din punct de vedere juridic, există această nesiguranță, chiar dacă din punct de vedere politic uh, aceasta este data cu care lucrăm, martie 2019, deci de aceea noi, ca legiuitori, trebuie să ținem cont de asta în propunerea noastră. Problema e să fie și președinte și coraportor, nu e ușor. Știu că trebuie să continuăm, mai avem altele de discutat. Am și eu cam aceeași uh, impresie ca și coraportorul meu. Nu suntem departe de, o, de un consens uh, între noi. Apreciez majoritatea comentariilor făcute. Uh, acestea dovedesc sprijinul dumneavoastră și faptul că înțelegem în același fel provocările cu care se confruntă Parlamentul uh, European în următoarele lucruri. Deci vom avea o primă întâlnire pe 6, pe 4 septembrie veți primi din timp în prima săptămână de lucru după vacanța de vară, veți primi textul raportului, după care până în noiembrie sperăm să ajungem la votul din plenară. Acum aș vrea să trecem la punctul domnului Rangel. Am uh, fost de acord să-i dăm timp dimineață pentru că avea probleme legate de Portugalia. Deci, Paulo, nu va fi discuția, ai doar 5 minute pentru a prezenta punctul e suficient. About the fact-finding missions. Vezi deja un document în legătură cu vizita de report on the implementation of treaty provisions regarding national parliament. Studiu. Uh, aș vrea să subliniez trei sau patru idei care sunt uh, o concluzie la această vizită. Am fost în Parlamentul danez. Parlamentul danez are un uh, model uh, de supraveghere prin mandat. Parlamentul danez e perceput drept eh, exemplu bun, un model în ceea ce privește supravegherea afacerilor europene și am vizitat și un alt parlament, Parlamentul Elen, și eh, care are un rol de evaluare și a fost important să vedem cum anume Parlamentul grec eh, evaluează chestiunile ce țin de afaceri europene. Adevărul e că am fost puțin surprins, deoarece ambele parlamente aveau aceeași părere. Uh, rather interesting to see that, uh... E destul de interesant să vedem că membrii Parlamentului danez, care au reputația de a fi uh, foarte buni în ceea ce vrește supravegherea, să vedem că se plângeau de guvernanță. Principalul lucru pe care l-am aflat atât la Atena cât și la Copenhaga a fost că membrii Parlamentului se plângeau de informațiile pe care le ofereau guvernele lor. Și e interesant să vedem, e o plângere generalizată aceasta, împărtășită și de grupurile parlamentare care aparțin guvernului. În cazul Parlamentului Elen Siriza, membrii Siriza, și în cazul Parlamentului de danez, membrii Liro. Deci erau foarte supărați deoarece credeau că guvernele naționale nu le ofereau suficiente informații. In, in Greek Parliament. Eu mi-aș fi închipuit că se întâmpla asta în Parlamentul Elen, însă Parlamentul danez, care e considerat un model, și care are acest sistem prin mandat, deci nu-mi închipuiam că și la ei lucrurile să stea astfel. Mi-au spus că guvernul danez a cerut uh, mandatul doar în ultima clipă, după ultima reuniune reper, când practic <laughs> nu se mai putea influența nimic, deoarece totul era deja negociat și doar câteva amendamente nesemnificative puteau fi uh, înaintate. A fost interesant să vedem că atât în Danemarca cât și în Grecia situația era aceeași și plângerile și explicațiile date de uh, membrii Parlamentului Național erau asemănătoare. Ceea ce era paradoxal și e ceva ce ar trebui să analizăm, zic eu, e următorul lucru. Mai ales în Parlamentul danez își doresc un control mai mare asupra instituțiilor europene, un control direct. Și din punctul meu de vedere e clar că vor să controleze mai mult instituțiile europene, Comisia și Parlamentul European într-un anumit fel, însă mai ales Comisia vor să o controleze, deoarece nu au suficiente informații din partea propriului guvern. E complet greșit, deoarece ar trebui ca Parlamentul danez să-și controleze guvernul național, poziția acestea la Consiliu. Deoarece guvernul, practic, participă la redactarea legislației. Știți că există acel raport interesant cu 23 de recomandări din partea Parlamentului danez acolo sunt lucruri pe care ei nu le acceptă. Ei și-ar dori să pare un sistem prin care să poată introduce amendamente în procedura legislativă europeană. Deci să fie un fel de a treia cameră. Una e să accepti un cartonaș uh, alba, um, galben, roșu, portocaliu, deci chiar dacă există riscuri, însă e un lucru făcut din proprie inițiativă și alta e să elaborezi tu legislație. Asta poți să o facă doar prin influențarea guvernului național, deci trebuie să le spună guvernului național care e părerea lor. Însă principala lor problemă a deputaților danezi nu era neapărat uh, faptul că vor să controleze instituțiile doar din cauza lipsei de încredere. Era că nu au, problema a venit din faptul că nu aveau uh, informații din partea guvernului lor danez. Și asta s-a confirmat. Asta a fost confirmat nu doar și de grupurile de opoziție, de liberali în cazul Danemarcă, în Parlamentul Elen și Siriza a confirmat acest lucru. că Deci, care s-au plâns de guvernul lor. Deci două chestiuni diferite și acum închei. În primul rând, a fost foarte interesant. Vom include asta în raport fost foarte interesant să vedem cât de mult au uh, dezvoltat sistemul IPEX și cât de mult sunt implicați în actualizarea acestui sistem. Și Parlamentul Elen e foarte implicat. Au foarte multe propuneri care permit uh, un acces la mai multe informații pentru supravegherea propriului guvern. Asta a fost foarte interesant. Uh, îmi cere asistența unor uh, experți pe care iau ei la nivelul IPAX, deoarece văd că există idei foarte bune pentru modernizarea sistemului. De asemenea, a fost interesant să vedem că evaluarea COSAC a fost foarte diferită de situația pe care o aveam acum 3 sau 4 ani. Acum toată lumea crede că COSAC-ul lucrează într-un mod mult mai costic, constructiv, că e o platformă bună pentru a avea niște relații bune între Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Deci asta s-a schimbat, vă spun. Am participat la mai multe COSAC și era oribil. Eram supuși la presiuni. Nu știu, era ca o a, ca o sesiune a studenților. Când ești uh, supus la presiuni și s-a schimbat această atitudine constantă din partea lor. COSAC uh, progresează foarte bine, deci în sfârșit ceva care e foarte de, acum delicat și ultima mea propoziție. <clears throat> și au dreptate aici. Membrii acestor două parlamente sunt îngrijorați deoarece cred că aceste perioade pentru cartonașe roșu, galben și portocaliu, că aceste termeni sunt foarte strânse și trebuie să vedem asta cu serviciile juridice. Fără o modificare de tratate, trebuie să încercăm să creăm o perioadă tehnică pentru această procedură. Ei erau destul de dispuși să o facă. Patru săptămâni ar fi o perioadă care ar putea schimba situația, mai ales prin acest sistem IPEX pe care îl au, îl avem și noi. Și ei uh, intenționează, deci uh, acum nici nu mai am glas, deci mă opresc aici. Ca să vă ajut, aș vrea să vă mulțumesc foarte mult. Înțeleg că așteptăm raportul dumneavoastră la, în septembrie, deci vom discuta despre acest raport în septembrie. Sper să nu-l amânăm. Și încă un lucru, când spuneați că în ultimii ani uh, Cosacul avansează foarte bine, vreau să vă spun că ar trebui să ne asumăm și noi o parte din uh, uh, acest rezultat pozitiv. Deși deci noi am făcut multe eforturi pentru ca activitatea COSAC să fie mai constructivă. Și trecem acum la punctul 7 pe ordinea de zi. V-am spus că nu putem avea discuția. Pervan și în septembrie vom discuta, chiar nu mai avem timp. Uh, veți veni oricum și în septembrie, nu? Ne vom întâlni cu toții. Doamna Dinolfi va vorbi acum în numele domnului Fabio Castaldo o legătură cu măsurile de protejare a vertizorilor care, de integritate care acționează în interesul public. Ne ocupăm de avizul pentru raportul din proprie inițiativă din comisiile jurii și Econ. Vă rugăm și pe dumneavoastră să fiți cât mai subțintă. Mulțumesc, dragi colegi, după cum spunea doamna președinte, locuiesc pe colegul Castaldo vă prezint avizul în legătură cu aceste măsuri de protejare a vertizorilor. Domnul Castaldo nu a putut să vină, deoarece are un angajament în numele Parlamentului. Vă voi citi acum prezentarea dumnealui. După cum am mai discutat, problema protejării avertizorilor e crucială, mai ales pentru a combate corupția. Corupția costă um, ca procent din PIB între 280 și 290 de miliarde de euro anual. Pe o perioadă de criză ar trebui să ne facă fiori aceste cifre. E o resursă, acești avertizori sunt o resursă fundamentală pentru a combate corupția și sunt un instrument de intervenție important. E un subiect foarte important pentru mine și pentru mișcarea mea 5 stele, care e foarte activă în acest domeniu în mai multe state membre lucrurile sunt abordate foarte diferit. Acești whistleblowers uneori se bucură de o protecție, dar aceasta e fragmentară, sectorială, uneori nu se bucură deloc de protecție. De aceea ar fi nevoie de o măsură europeană cât mai cuprinzătoare, atât în ceea ce privește aceste persoane, cât și tipurile de protecție oferite. Deci, pe baza acestor premize, eu mi-am elaborat uh, avizul, concentrându-mă pe aspectele mai instituționale și astfel poate că am lăsat pe din afară și alte aspecte. Uniunea se bazează pe respectarea democrației, a statului de drept și a drepturilor fundamentale. Asta stabilește tratatul și Carta Drepturilor Fundamentale protejează libertatea de expresie, printre altele. În ziua de astăzi, intervenția UE pentru apărarea avertizorilor a fost sectorială și de aceea cer să se adopte o perspectivă de acțiune orizontală. Vorbim aici despre temeiul juridic cel mai potrivit și e o dezbatere variată și în aviz uh, cerem comisiei, după efectuarea unui studiu comparativ a bunelor practici în domeniu, să adopte un temei juridic care să garanteze adoptarea unui cadru legislativ comun tuturor statelor membre, cât mai extins cu putință. Acest cadru legislativ ar trebui să acopere atât sectorul public cât și sectorul privat, și să-i protejeze pe cei care divulgă aceste informații și cei care atrag atenția asupra anumitor uh, informații sau acțiuni. Consiliul Europei, ONU și Parlamentul European au subliniat de mai multe ori cât de importantă e funcția publică pe care o desfășoară acești avertizori în interesul comun. Însă aceste persoane de multe ori sunt victime, um, își pierd locuri de muncă, sunt excluși din punct de vedere social uneori și rudele acestora sunt afectate. De aceea e important ca avertizorii să fie protejați, să li se garanteze <clears throat> uh, se le garanteze de asemenea compensații pentru uh, protejarea integrității lor fizice, economice și psihologice. Să vedem care și percepția socială a acestor persoane. Deși oferă un uh, serviciu comunității, sunt stigmatizați de foarte multe ori. De aceea, modificarea abordării culturale uh, trebuie să se facă și prin instituții, prin canale de divulgare sigure care să ofere un tratament sigur acestor persoane după ce se face denunțul respectiv. De aceea trebuie rugate statele membre să se implice activ în acest sens. Propun de asemenea uh, instituirea unui uh, sistem independent după modelul uh, celor care garantează dreptul la intimitate. Instituțiile europene trebuie să um, implementeze de asemenea aceleași norme pe care le uh, aplică și în cazul uh, funcționarilor publici și trebuie urmate de asemenea uh, recomandările Ombudsmanului European. Legislația trebuie aplicată atât de instituții cât și de statele membre și trebuie interpretată legislația într-un mod cât mai favorabil avertizorilor. Deci, iată pe scurt acest uh, aviz. Bineînțeles, aștept amendamentele, sugestiile dumneavoastră pentru a avea un text cât mai complet. Comisia jurii uh, va trebui să adopte raportul foarte repede, deci pe 28 septembrie va avea uh, votul acolo. Și pentru ca vizul nostru să fie cât mai consensual, mi-aș dori să mă întâlnesc cel puțin o dată cu raportorul din umbră. Deci rog secretariatul să fixeze votul avizului la o reuniune extraordinară în timpul plenare din septembrie de la Strasburg. Și, dragi colegi, vă rog să prezentați amendamentele până pe 21 iulie. Aștept contribuțiile dumneavoastră și sunt convins că Uh, ca de obicei, vom avea o colaborare rodnică. Vă mulțumesc! Thank you uh, very much indeed! Mulțumesc! Înțeleg că avem doi raportori din umbra care doresc să intervină și vă rog să fiți cât mai disciplinați. Ramon, vrei și tu să spui ceva? Ca raportor din umbra. Da, Vreau doar să spun că vom prezenta amendamentele corespunzătoare și e probabil că vom avea probleme de natură juridică în Uniunea Europeană pentru a stabili aici o, bază comună. Din păcate, sistemul de competențe nu ne atribuie prea multe competențe. Să mi se par bune ideile pe care le-a semnalizat doamna Adinor și numele domnului Castaldo. În orice caz, trebuie consolidată această idee. Un whistleblower apără bunul public, binele public. Deci, să nu uităm asta. Nu e vorba aici doar de protecția acestor persoane, trebuie să ne gândim și la latura cealaltă, de stimulare și a, uh, cei din SUA au aici uh, anumite idei. Deci trebuie să stimulăm funcționarii pentru ca aceștia să denunțe uh, proastă administrație sau cazurile de corupție, așa cum s-a spus. În orice caz, e un subiect care E abordat și de Comisia PANA în uh, cadrul uh, combaterii evaziunii fiscale, deci de acolo practic a apărut totul. În orice caz, avizul AFCO va trebui să fie cât mai bun cu amendamente pe care le vom înainta și noi. Vă mulțumim foarte mult, doamna Maite Google din partea ALDE. Mulțumesc, doamnă președinte, și noi ținem să-i mulțumim Uh, raportorului uh, pentru efortul și pentru interesul arătat. Și noi vom înainta amendamente. Da, temeiul juridic comun e slab, va trebui să încercăm să profităm cât mai mult. Deoarece o parte din delictele care sunt dezvăluite de către acești avertizori uh, sunt delicte transnaționale. De aia trebuie să învățăm și noi să combatem împreună impunitatea și orice viduri uh, legislative sau juridice în acest sens. Și trebuie, bineînțeles, să protejăm cât mai mult aceste persoane și va trebui să vedem ce putem să facem noi specific. Aici uh, să nu uităm că avem o valoare civică importantă. Deci vom transmite amendamentele noastre, vom uh, colabora constructiv cu toți colegii noștri și să nu uităm că e un subiect foarte interesant. Și la PANA discutăm despre asta și la LIBE și e un subiect important pentru opinia publică. Deci vom încerca să avansăm cât mai mult posibil pentru din, cât uh, ne permit competențele noastre. Mulțumim, Maite, acum pentru versi, Max Anderson. Sper să fiți la fel de disciplinat ca ceilalți colegi. Thank you. Mulțumesc. Am 5 puncte despre care o să vă vorbesc cât mai pe scurt și mai limpede. Mai întâi avem nevoie de o abordare orizontală și nu sectorială în legătură cu avertizorii. De ce? Un avertizor potențial trebuie să știe că există protecție pentru el. Dacă avem o abordare sectorială cu reguli diferite de la un sector la altul, face avertizarea mai dificilă. În al doilea rând, Trebuie să dăm posibilitatea și protecția pentru avertizarea anonimă. Sunt unii împotriva abordării anonime, dar având în vedere faptul că avertizorii sunt adesea hărțuiți, e nevoie de protecție și pentru cei anonimi. Sunt de acord că e important să fie protecție pentru combaterea corupției în acest aviz, dar trebuie să includem și ceva despre erori. Sunt multe lucruri, cum ar fi imorale, cum ar fi planificarea fiscală agresivă, care nu e ilegală și avem nevoie de avertizori să o descoperim. Avem nevoie și de unele alinate legate de protecția avertizorilor și verzii, evident, pot să scriu un amendament despre asta. În legătură cu o autoritate europeană centralizată pe baza câinilor de bază cu privire la viața privată. Nu sunt convins că e o idee bună și aștept întâlnirea raportorilor din umbra unde să mai discutăm. Și în fine, Verzii o să propună um, crearea unui fond european pentru protejarea avertizorilor, de unde să ceară ajutor juridic, tratament psihologic și să ceară despăgubiri pentru hărțuire. Mulțumesc. George, prin tot un minut sau un minut și jumătate. Mulțumesc. Am preluat acest dosar de la colegul Costas, care a fost promovat în Parlamentul francez. Pe scurt, ce spuneți? Intervenții fără microfon din sală. Nu o să vă răspund acum, spune vorbitor. E un raport foarte util. Avertizorii ar trebui într-adevăr să fie protejați. Ce aș vrea să introduc e o notă de precauție se pleacă de la ipoteza generală în raport și în majoritatea ce au spus colegii, cum că a, întotdeauna avertizarea ar fi ceva pozitiv. Și de multe ori e adevărat, dar poate să fie ceva făcut și cu răutate, să pară că e avertizare, dar de fapt să fie o dezvăluire de lucruri confidențiale pe plan comercial, se poate lansa pentru a acoperi uh, activități de spionaj și ce vreau să spun că e nevoie și de anumite rețineri. Mai presus de toate, mi se pare că raportul ar trebui să arate clar că avertizarea se leagă doar de domeniul penal. Președinta, scuze, vă țineam pentru sfârșit. Nu știam, da, doar ieri am decis să devin eu raportorin. Comisia Europeană vrea să spună ceva? Nu. Foarte bine. Doamna din Olfi mai vrea să spună ceva? Da? Sau nu? Porterò tutti questi... Io eh, voi transmite, mi-am luat notițe și voi transmite toate aceste observații colegului meu Fabio Massimo Castaldo și sper eh, ca după aceea să puteți lucra eh, cât mai bine împreună. Very much Mulțumim suntem sub presiunea timpului. Votul la Libe și Econ la sfârșit de septembrie. Trebuie să avem ședința raportului număr în ultima săptămână din august și apoi să votăm în comisie pe 4 septembrie. Termenul limită pentru trimiterea amendamente 20 iulie. Le trimiteți până pe 20 iulie. Intervenție din sală de preferință în limba engleză, mi se spune, pentru că e o perioadă dificilă anului. Nu se spune la ce oră. Până la sfârșitul zilei de lucru, să zicem la 5 după amiaza pe 20 iulie. Putem închide acest punct de pe agenda și trecem la punctul 8. Retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Poate ați observat că în anunțurile de președinte n-am spus nimic despre ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni, înainte de ședința următoare, trecută în legătură cu Brexitul la Parlament. Am făcut intenționat pentru că l-avem aici pe domnul Verhofstadt în legătură cu raportul privind retragerea și dau cuvântul. Pentru că deja suntem în întârziere. Mulțumesc, doamnă președinte. Data trecută, când am prezentat un raport, Comisia AFCO, negocierile nu începuseră. Ceea ce e valabil și astăzi, pentru că negocierile politice vor începe lunea viitoare. va fi luna viitoare prima rundă de negociere politice pregătite de grupurile de lucru în această săptămână. <clears throat> și o să dureze cel puțin patru zile săptămâna viitoare, iar subiectele acestor negocieri, în prima rundă de negocieri, sunt trei grupuri care au fost înființate. Unul privind drepturile cetățenilor, la care revin imediat, al doilea privind uh, compensarea financiară și un al treilea grup de lucru privire la diverse chestiuni separate care se referă la materiale nucleare și materiale de garanție legate de Euratom. Revin și la asta mai târziu, dacă îmi permiteți bunuri plasate pe piață, guvernanța, proceduri administrative și judiciare în derulare, al cincilea punct, cooperarea judiciară în materie civilă și comercială, apoi punctul 6, cooperare polițienească și judiciară în materie penală și ultimul, legat de funcționarea instituțiilor, agențiilor. Deci sunt șapte puncte separate bazată pe șapte documente de poziție care au fost întocmite de negociatorul Uniunii Europene, domnul Barnier, și fac parte din grupul de lucru al treilea care și-a început activitatea în această săptămână și care, pe plan politic, își va începe activitatea luna viitoare. Aceste trei puncte sunt separate pentru că toată lumea își dă seama că e ceva care lipsește, da, lipsește ceva. Chestiunea mai generală a frontierei între a, Irlanda și Irlanda de Nord. Acordul încheiat de echipa de negociere europeană și echipa de negociere britanică este că <clears throat> va exista un dialog direct în legătură cu problema irlandeză și să nu se includă în așa numitul grup de lucru, ci să fie un dialog politic între uh, Saben Vand, adjuncta domnului Barnier, și reprezentantul britanic Paul Robinson, șeful departamentului care se ocupă de Brexit. Important să vă spun asta pentru că unii pot să aibă impresia că problema respectivă a dispărut de pe ecranul radarilor, dar n-a dispărut deloc. Din potrivă, va fi un al patrulea punct dincolo de <clears throat> drepturile cetățenilor, uh, chestiuni financiare și alte aspecte procedurale va fi ceva foarte important din partea Parlamentului. Și știți despre asta, Grupul de coordonare pentru Brexit alcătuit de reprezentanți ai grupurilor care au sprijinit rezoluția inițială care a fost adoptată de Parlament cu o foarte mare majoritate funcționează acum la viteză de plină și a reacționat la toate documentele de poziție <clears throat> care au fost prezentate de către Comisia Europeană, documentul de poziție pe la drepturile cetățenilor, cel cu aspecte financiare, cele șapte cu privire la șapte chestiuni de separare. În legătură cu toate acestea, în baza rezoluției care a fost adoptată la plenară grupul de lucru de coordonare privind Brexitul a reacționat la primele două documente de poziție prezentate de autoritățile britanice în legătură cu drepturile cetățenilor acum câteva săptămâni și sper că toată lumea a găsit în cutia poștală un exemplar acel document de patru pagini intitulat Evaluarea cu privire la documentul britanic de garantare a drepturilor cetățenilor europeni care trăiesc în Regatul Unit și a cetățenilor britanici care trăiesc în Uniunea Europeană. Înainte de a intra în conținut, împreună cu serviciile, am decis, domnul președinte, în această săptămână să deschidem pe pagina de internet a Parlamentului un loc în care toți membrii Parlamentului să culegem toate documentele care vor fi redactate de Parlament. Va fi o cutie cu privire la rezoluții. Deocamdată e doar una, dar o să vină și altele. O altă cutie unde să găsiți reacția Parlamentului sau grupului de coordonare privind Brexit-ul față de documentele de poziție ale Comisiei Europene, toate contribuțiile la asta, înainte ca aceste documente de poziție să se finalizeze și să fie utilizate în negocieri, o a treia cutie în care veți găsi evaluarea pe care v-am prezentat-o individual, veți găsi acolo reacții ale grupului de coordonare Brexit privind documentele britanice de poziție, după cum am făcut acum extins în legătură cu drepturile cetățenilor și apoi o a patra căsuță cu informații diverse. Dar este foarte important că se va face în această săptămână. Și membrii vor fi informați cum pot să acceseze conținutul, ca fiecare eurodeputat să poată urmări ce facem noi a, a, față de ce face negociatorul european Barnier, față de documentele de poziție britanice și rezoluțiile în general. Deci o transparență completă, nu doar la acest punct din partea Comisiei, ci din partea tuturor a Parlamentului European în legătură cu tot ce facem și e disponibil. Între timp, pentru că asta se poate face de către serviciile Parlamentului doar în această săptămână. De luni am trimis deja acel document de evaluare cu privire la drepturile cetățenilor. Probabil că ați observat documentul de patru pagini. Va fi primul punct pe masa negocierilor și pentru Parlament e prioritatea acestei prime runde de negocieri. Drepturile cetățenilor propunerea guvernului britanic mi se pare că nu e deloc ce ne trebuie la sfârșitul negocierilor. Ce vrem noi și ce găsiți în poziția Uniunii Europene, documentul de poziție, propunerea europeană este să continuăm cu drepturile cetățenilor europeni care locuiesc deocamdată în Marea Britanie și cetățenii britanici care locuiesc pe continent să continue să se asigură aceste drepturi. Asta e propunerea noastră. Propunerea britanică, de fapt, introduce un nou tip de situație soluționată în sistemul lor de imigrație pe baza unei rezidențe de cel puțin 5 ani în țara respectivă, care trebuie solicitată individual deci milioane de dosare care să trebuiască să fie depuse pe o cale sau alta, nu doar familie cu familie, ci individ cu individ. Deci dacă ai doi copii, alte două dosare pentru fiecare copil. Și nu respectă din toate punctele noastre de vedere drepturile pe care le au cetățenii europeni deocamdată în Marea Britanie în special în ce privește reîntregirea familiei, drepturile de participare la alegeri locale care există în prezent, dar o să dispară pe viitor și uh, înlocuirea simplității cu o povară administrativă uriașă. Întrebarea pe care ne-o punem și o să vă punem, dacă cetățenii europeni pe viitor, dacă s-ar aplica așa ceva, merg pe stradă cu o hârtie în buzunar arătând că au voie să meargă pe stradă. Dar în Marea Britanie nici măcar n-au cărți de identitate deocamdată. Dar cetățenii europeni vor trebui să aibă un fel de carte de identitate. Noi credem că nu e calea de urmat și, în fine, va fi ceva controlat doar de tribunalele britanice. Acesta e sistemul și sunt diverse alte amănunte. Nu o să le enumerez pe toate, dar le găsiți în documentul de patru pagini pe care vi l-am trimis tuturor colegilor în cursul zilei de luni. Mai e un al doilea punct. Nu doar că se creează o categoria a doua de cetățeni europeni în Marea Britanie, ci va fi și un dezechilibru pentru cetățenii britanici pe continent și ce nu vrem este să reducem drepturile cetățenilor britanici care trăiesc pe continent. S-ar putea aduce argumentul pentru că e foarte greu de făcut asta. Nu, noi credem că Parlamentul European și democrația europeană nu au fost create pentru a coborâ tacheta nivelul de drepturi și standarde din Uniunea Europeană, ci măcar să le păstreze așa cum sunt. Deci nu vom face asta. Propunerea noastră, așa, da? pe care am sugerat-o comisarului Barnier la începutul negocierilor de luni va fi să încerce să ridice ștacheta drepturilor cetățenilor europeni care locuiesc în Marea Britanie și nu să o coboare să nici măcar nu încerce să reducă drepturile cetățenilor uh, britanici care trăiesc pe continent. Cetățenii nu trebuie să devină victimele întregii operațiuni. Al doilea punct pe care îl avem sau a doua problemă, vedem o mare incertitudine în propunerea britanică pe care au trimis-o Uniunea Europeană incertitudine despre data limită, incertitudine în legătură cu criteriile de obținere a acestui statut uh, soluționat. Diverse categorii de cetățeni care nu sunt menționate, lucrătorii de la frontieră, de exemplu, nu sunt menționați, nu e nicio trimitere nici la recunoașterea calificărilor profesionale și un alt aspect important pentru partea europeană și Parlamentul European pentru studenți. Incertitudine în propuneri și vrem să dăm certitudine studenților, cu siguranță, pentru că anul universitar începe în fiecare an. Nu se pot lovi de o incertitudine. până la data retragerii. Și în fine, după cum ai subliniat, o mare povară administrativă care s-ar crea și vă dau deja exemplu cu cereri separate pentru fiecare membru de familie. În fine, una legată de mecanismul de executare nu există garanții suficiente dacă sistemul e integrat pur și simplu în sistemul britanic de imigrație sau doar în legislație, trebuie să se bazeze pe un aranjament internațional, un acord internațional între Regatul Unit și Uniunea Europeană, pentru că în mod automat să existe un control și din partea noastră și din al, în control al Curții Europene de Justiție. Există detalii privind reacția noastră și observații pe care le-am trimis domnului Barnier în document și mâine va fi o ultimă întâlnire între negociatorul Barnier și Parlamentul European în legătură cu acest subiect înainte de începerea negocierilor în cursul zilei de luni. În legătură cu aspectele financiare, Uniunea Europeană n-a primit până acum un document de poziție scris din partea britanică și deocamdată nici măcar nu știm dacă Marea Britanie recunoaște faptul că trebuie făcută o astfel de soluționare aspectelor financiare, această incertitudine trebuie să dispare la început. Nu putem începe, să zicem, cu un subiect și în legătură cu celelalte subiecte pe care unii nici măcar nu le recunosc care există. Mi s-ar părea mult prea ușor. Deci, Trebuie cât mai rapid să primim o reacție și din partea britanică în legătură cu documentul de poziție privind rezolvarea acestor aspecte financiare. Pentru că aceste documente de poziție au fost realizate doar cu câteva zile sau săptămâni în urmă în legătură cu cele șapte subiecte. Euratom, guvernanță și așa mai departe. Poate câteva cuvinte despre Euratom, <clears throat> pentru că am impresia și cred că e mai mult decât o, o impresie că s-au pus și multe întrebări în ultimele zile. Vă prezint doar părerea personală. Grupul de coordonare privind Brexitul se va ocupa de asta la una dintre ședințele următoare. După părerea mea, cum citesc eu tratatele, de la tratatul de la Lisabona, Euratom și Uniunea Europeană sunt legate reciproc nu poți fi parte doar la Euratom și spui că nu faci parte din Uniunea Europeană. Controlul Euratom uh, e făcut de Uniunea Europeană, e inclus în bugetul european, există întotdeauna posibilitatea și asta propunea Parlamentul European să existe pe viitor un acord de asociere. Asta e propunerea noastră a Parlamentului, să fie un acord de asociere între Regatul Unit și Uniunea Europeană pe baza articolului 217 în care pot fi rezolvate toate aceste probleme. Poate fi o solicitare britanică cerând Euratom să facă în continuare ce fac și în prezent, ceea ce evident s-ar putea face și pe viitor, contra unei taxe de participare, ține de drepturi și obligații, dar Asta face parte dintr-un acord viitor de asociere și va fi un subiect discutat atunci. Ce nu se poate este să... Bun, ieșim din Uniune, dar rămân membru de plin la Euratom sau cam așa ceva. Pentru că de la tratatul de la Lisabona, ambele tratate au devenit anexă la tratatul fundamental, tratatul de la Lisabona. Dar asta e interpretarea și părerea mea personală legat de acest subiect și e clar că acea problemă trebuie soluționată. Și a fost recunoscută în toate reacțiile domnului Barnier, am spus în reacția noastră că principala preocupare ca Marea Britanie să continue să respecte standardele Uniunii Europene pentru siguranța nucleară deșeuri uh, radioactivi, protecția împotriva radiațiilor și, în mod natural, să-și asume responsabilități pentru diverse pasive. E o poziție clară. Grupul de coordonare Brexit a adoptat-o față de acest subiect și a fost trimisă negociatorului Brexit european Michel Barnier. Acestea fiind spuse, să vedem care sunt pașii următori. Luni începe negocierea la nivel politic, uh, uh, va avea loc debriefing, va avea loc după o săptămână. Următoarea rundă de negocieri este prevăzută a avea loc în ultima săptămână a lui august, urmată de uh, raporturi și de propunerea mea ar fi, doamnă președinte, să revin la AFCO în acel moment, uh, sfârșitul lui august, începutul lui septembrie, pentru uh, a vă uh, comunica starea lucrurilor în ceea ce privește Parlamentul European. Cred că s-ar putea să fie necesar să pregătim o nouă rezoluție pentru plenară la începutul lui septembrie în care să includem poate, sper să nu existe um, problemele foarte mari, de pildă în ceea ce privește drepturile cetățenilor. Ar fi un bun moment pentru Parlamentul European să-și exprime punctul de vedere, să reitereze mai precis ce am spus în prima rezoluție în septembrie, dacă este nevoie. În primul rând trebuie să hotărâm dacă este nevoie să facem acest lucru, dar este un lucru care trebuie și poate fi luat în calcul și în acel moment cred că ar fi esențial să reiterăm toate îngrijorările noastre legate de uh, Irlanda de Nord uh, și modul în care este abordată această problemă, pentru că în uh, ultimele săptămâni această nesiguranță a revenit în uh, respectivele comunități și acest lucru și pentru că au fost create trei grupuri de lucruri ce au dus la problema graniței între Irlanda de Nord și Republica Irlanda, Irlanda ține de deputați și cel puțin sentimentul meu este că acesta a dus naștere la o nesiguranță și uh, ideea este că Parlamentul Vocal trebuie să fie vocea care să enunțe această problemă și care să ă, sublinieze faptul că această problemă nu poate fi tratată separat, nu poate fi lăsată deoparte și apoi mai departe și cred că am spus deja acest lucru, Parlamentul probabil în octombrie va face o evaluare pentru a vedea dacă s-au făcut suficient pași înainte pentru a trece la a doua fază a negocierilor legată de uh, relația viitoare. Știm că Liniile directoare adoptate de Consiliul European spun, da, putem începe înainte de încheierea formală a acordului de retragere, negocierile în ceea ce privește relația viitoare, dacă s-au făcut suficienți pași înainte și cred că este rolul Parlamentului să analizeze acest lucru dacă s-au făcut suficienți pași înainte la momentul potrivit și să facă acest lucru înainte uh, să se ia o decizie a Consiliului pe acest subiect. Cred că acesta este rolul Parlamentului și este de asemenea uh, un lucru care trebuie făcut în următoarele luni și cel mai probabil în octombrie. Cred că, doamnă președinte, aceste erau lucruri pe care doream să le comunic membrilor și vă stau la dispoziție la sfârșitul august, începutul lui septembrie, dacă vi se pare că acest lucru poate fi integrat în ordinea de zi AFCO. Da, mulțumesc foarte mult, Ghi. Poate un lucru ai să menționez când lucrăm în acest grup de coordonare al care membru sunt când sunt uh, lucruri legate de competențele comisiilor individuale. Invităm totdeauna președinția acestor comisii pentru a le oferi posibilitatea să vorbească. Iar pe de altă parte, un lucru pe care aș dori să-l subliniez de asemenea și să-l adaug la ce pe care le-ai spus tu, uh, că problema graniței provine din faptul că depinde mult de parajamentele viitoare, de aceea va fi dificil în momentul de față să judecăm lucrurile. Da, în tot cazul îți mulțumesc foarte mult, avem doi colegi colegi care eh, doresc să pună întrebări sau să ia cuvântul. Nu, mai mult de doi. Stimați colegi, avem 20 de minute. Deci la Nigel Suffering, Richard Colbert, doamna James și mai avem un coleg pe care nu-l cunoaștem, Barry McGuinness, Sophie. Uh. Oh. Mulțumesc dar trebuie să fim foarte disciplinați, vă rog frumos. Mai degrabă puneți întrebări decât să faceți remarci. Pentru a ne folosi de prezența lui Ghiși, ultimul lucru în acest grup de coordonare, unde sunt în special reprezentanții grupurilor politice, se întâmplă să avem trei membri plini AFCO, inclusiv președintele și de asemenea pă, pă, un alt reprezentant. Deci suntem bine reprezentați, această comisie este bine reprezentată. Intervenție fără microfon din sală. Bun, deci Iolainen este primul. În primul rând, mulțumesc Guy Verhofstadt pentru transparența pe care ne-ai promis înainte și pe care acum o pui în practică uh, publicând toate documentele pe internet. Cred că sunt foarte mulți oameni în Uniunea Europeană care vor să uh, urmărească această prim, acest prim divorț al unui stat membru din Uniunea Europeană și transparența este deosebit de importantă. Uh, Acum, uh, drepturile cetățenilor, iată, primul test uh, în privința căruia vom vedea dacă promisiunile sunt duse la îndeplinire și dacă suntem credibili și dacă ce am spus totdeauna se aplică și s-a văzut deja că există o mare diferență între toate drepturile pe care le ai ca cetățean al Uniunii și drepturile care sunt acum puse în joc dacă ai doar un statut separat Marea Britanie care se desparte de Uniunea Europeană și cred că scopul trebuie să fie să menținem uh, în mare măsură status quo pentru cei 3 milioane de cetățeni europeni și de asemenea să avem un statut și pentru cetățenii europeni în viitor uh, cetățenii europeni care vor merge în Marea Britanie. Pe scurt, în ceea ce privește aspectele financiare, uh, ieri seara am fost la o conferință despre Uniunea Energetică și Marea Britanie și Brexit și uh, m-am auzit multe lucruri despre Europa. Nimeni nu știe că uh, materialele nucleare și echipamentele aparțin Uniunii Europene, nu statelor membre. Uh, există foarte multe deșeuri nucleare de la statele membre, deci sunt multe chestiuni dificile, măcar în acest domeniu am aflat că creăm 10 uh, interconectori uh, dinspre continent, spre Marea Britanie și că Uniunea Europeană investește în jur de 9 miliarde de euro în infrastructură energetică din Marea Britanie. Deci întrebarea e, aceste lucruri sunt pe, pe notă să primim aceste 9 miliarde înapoi? Uh, și apoi miercuri seara, nu, asta zice miercuri, luni seara, Consiliul Energetic a hotărât în privința agendei 2030, privind eficiența energetică și colegii mei mi-au spus că Marea Britanie își dorea foarte mult să influențeze obiectivele de eficiență energetică și încă o dată ni se pun întrebări care este rolul Marii Britanii privind o legislație care depășește anul 2020. Știu că este o problemă, dar trebuie să discutăm dacă influențează direct aceste lucruri și ce vom face după ce ne părăsesc. Mulțumesc! Avem mulți vorbitori. După două minute mă voi folosi de ciocănel ca să avem timp să primim și răspunsuri de la Gheorghe Șofin. Mulțumesc, doamnă președintele, și mulțumesc și eu lui Guy Verhofstadt pentru prezentare. Cred că nu este de mare folos. Voi fi foarte concis. Primul aspect este nesiguranța legislativă și cred că este problema centrală, mai ales uh, din cauza suveranității Parlamentului de la Westminster, deci ce înseamnă că totul poate fi abrogat, totul poate fi transformat, inclus în mod retroactiv și mi se pare că cea mai mică cerere este să ajungem la un acord internațional cu rezolvarea litigilor autonomă, dar nu sunt convins că Marea Britanie este dispusă, pentru că ideea de a redobândi controlul este tocmai de a reda înapoi suverenitatea Parlamentului din Westminster ar putea fi obiectul irezistibil. Al doilea aspect este întrebare Unii dintre cetățenii eh, din Marea Britanie, dintre cetățenii britanici, sunt eh, irani, eh, irlandezi. În ce categorie intră? Va exista o mișcare între Irlanda de Nord și restul Britaniei? Bun, mulțumesc foarte mult, Richard Corbett. Mulțumesc Aș dori să mm, discut despre o dificultate esențială în negocieri în momentul de față, și anume faptul că nu există limpezime în privința poziției Regatului Unit în toate subiectele cheie, sau aproape toate subiectele cheie. Prima întâlnire de negociere a fost mm, remarcabilă prin faptul că nu a existat nicio fel de poziție prezentată de Marea Britanie înainte sau în timpul acestei întâlniri. Atunci a existat menționat în documentele sale de poziționare, dar nu există nicio alta pe vreun alt subiect. Poate din cauza haosului și a confuziei de la guvernul britanic. Probabil că nu știu încă ce vor să ceară multe subiecte. Uh, vi s-a spus când ar putea să sosească aceste lor de poziție, aceste documente de poziție. A doua întrebare, dați în faptul că timpul este scurt, chiar mai scurt decât anticipați în original dat fiind faptul că există foarte multe subiecte de discuție și dat fiind faptul că este greu pentru guvernul britanic să aibă o poziție în privința multor dintre ele. Nu există oare riscul ca articolul 50, aranjamentul stabilit în articolul 50, să se refere doar la minimul a ceea ce trebuie discutat pentru ca Brexitul să se întâmple cu adevărat și să lase tot restul pentru viitor, viitoare acorduri cadru? Uh, cu un status quo care se mențină în restul timpului. Cu alte cuvinte, când parlamentele în cauza acest parlament și Parlamentul Marii Britanii uh, analizează acest acord de uh, separare, o vor face fără să știe cum vor fi lămurite anumite aspecte cheie și rezolvate. Sigur, mi se va spune, bună, rezolvăm asta mai târziu, e în regulă, dar de fapt avem o expresie în engleză. O să fim invitați să acceptăm ceva în acest Parlament și în Parlamentul Britanic fără a ști cum vor fi rezolvate unele dintre aspectele cheie. Mulțumesc uh, foarte mult. Probabil că această uh, absență a uh, pozițiilor ține de abordarea diferită a transparenței. Transparența Marii Britanii cu categoric nu este în concordanță cu angajamentul european. Doamna Dungeons. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult. În primul rând, 69% din populația Marii Britanii vrea să plece, mult mai mult decât 52% la referendum și 82% susțin partidele din uh, alegeri. Eu personal uh, sunt, nu mai sunt membra, uh, am fost blocată de la grupul Brexit și nu mi s-a permis să particip nici la delegații, ceea ce arată uh, cum este una dintre părți în ceea ce privește prejudecățile, dar să ne amintim o competență esențială a unei națiuni suverane și aceea este controlul imigrației. Și Marea Britanie și-a exprimat poziția și cred că raportul este foarte corect, uh, raportul Theresa May în ceea ce privește ce am uh, cedat devenind membri în Uniunii Europene și ce vom lua înapoi. Și încă două aspecte pentru domnul Verhofstadt. În primul rând, nu trebuie să fii membru al Uniunii Europene pentru a fi membru Erasmus și dacă aveți de gând să excludeți pe toți non-membrii, o să fie o poziție interesantă. Și dacă ați putea să aranjați în cadrul negocierilor cu cei 25% din cei 1,2 miliarde de burse studențești, um, v-aș fi foarte recunoscătoare. Și cei mai mari uh, infractori sunt Franța și Germania, cei doi arhitecți ai Uniunii Europene. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc foarte mult, domnul Batam. Mulțumesc, domnule. Sunt multe lucruri pe care doresc să le spun. Suntem limitați, dar aici mă voi limita și eu la un lucru. În primul rând, spune că oferta guvernului britanic este foarte rațională și foarte generoasă și cum altfel decât uh, pe bază individuală putem rezolva lucrurilor. Și nu trebuie să avem acte de identitate în uh, Marea Britanie. Nu suntem stat polițienesc, dar se poate cere să dovedești cine ești în anumite circunstanțe. În multe țări din Europa ești obligat să ai la tine un act de identitate totdeauna, dar uh, un aspect pe care aș să-l menționez este reciprocitatea și corectitudinea pentru pentru că domnul Verhofstadt a vorbit despre aceste lucruri în poziția lui, Și aici este vorba despre drepturile cetățenilor. Există un dezechilibru între numărul de cetățeni britanici care trăiesc în Uniunea Europeană, în jur de 1,2 milioane și 3,2 milioane de cetățeni europeni care trăiesc în Marea Britanie. Și domnul Verhofstadt, de exemplu, vorbește despre uh, Uh, exportul beneficiilor și uh, na, este un lucru pe care l-am menționat și aici. Este vorba despre anumite locuri care reprezintă o uh, bombă cu ceas. Domnul Verhofstadt vorbește despre dreptul copiilor nenăscuți în 2019 de a avea beneficiile exportate. Foarte pe scurt, haideți să luăm Polonia ca exemplu. Există 883.000 de de polonezi care trăiesc în Marea Britanie, 35 de mii de cetățeni britanici trăiesc în uh, Polonia. În ceea ce privește reciprocitatea și corectitudinea, uh, toți acești cetățeni, mă întreb dacă vor avea dreptul de a beneficia de serviciile de sănătate și de toate drepturile și privilegiile unui cetățean britanic. Nu există nicio reprocitate pentru că cetățenii britanici din Polonia și din alte țări este europene nu vor avea dreptul la asemenea beneficii pentru că acestea nu există eh, așa cum există în Marea Britanie. Deci cum oare este corect să ne așteptăm ca plătitorii de impozite să le plătească taxele casele unor oameni care nici măcar nu s-au născut, când nu pot beneficia de același drept în Uniunea Europeană, pentru că aceste drepturi nu există. Eu reprezint Londra, trăiesc într-una dintre uh, zonele cele mai dezavantajate. De ce să le spun uh, celor de la mine că trebuie să plătească impozite ad infinitum pentru niște oameni care poate că nici nu trăiesc în Marea Britanie, în timp ce ei nu au aceleași drepturi dacă aleg să se ducă să trăiască în Uniunea Europeană. Sper că nu v-am înțeles greșit, dar reciprocitatea nu depinde de dimensiunea problemei. Reciprocitatea este un principiu, dar asta este o altă problemă și cred că vom uh, discuta la răspunsuri. Uh, Mera McGuinness acum? Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc lui Guy Verhofstadt pentru raport și, într-adevăr, eh, este deschis să se întâlnească cu multe delegații pentru că mulți oameni vă bat la ușă și, după cum știți, pe mine mă interesează eh, partea legată de frontiere și există o mare sensibilitate în această problemă. Credeți că există uh, o înțelegere din partea britanică că dacă se retrag atât de pe piața unică și din Uniunea Vamală, că există consecințe? Poate ați putea să le lămuriți un pic, așa cum a făcut domnul Michel Barnier. Și în plus, dacă este cazul, Marea Britanie își respectă angajamentele în ceea ce privește o frontieră invizibilă și de a nu se întoarce trecut. Vă rog să faceți câteva observații, pentru că săptămâna aceasta am întâlnit cu o delegație cu care v-ați întâlnit și dumneavoastră, oameni neimplicați în politică, șef de Consiliu de Administrație de pe ambele părți ale frontierei, care lucrează împreună, pentru că este idee bună să coopereze și este bine pentru oamenii de pe ambele laturi ale frontierii, care în momentul de față pare fără probleme, dar ei sunt îngrijorați, se întreabă dacă acest lucru va continua să existe și în viitor. Și în ultimul rând, putem face ceva pentru a da ajuta Marea Britanie să înțeleagă cum stau lucrurile, pentru că uh, fiecare ne luptăm. Există o problemă mai mare decât noi toți și acest este procesul de pace care în momentul de față este foarte fragil, iar situația politică din Irlanda de Nord, de cetățeni Irlanda de Nord nu au nicio voce în această dezbatere pentru că nu au o adunare parlamentară și este datoria noastră să reprezentăm îngrijorările tuturor comunităților din Irlanda de Nord. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Helmut Scholz. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să-i mulțumesc lui Ghi Verhofstadt pentru transparență. Două întrebări. Am avut uh, mai multe discuții cu cetățeni britanici și cu cetățeni europeni și sunt îngrijorați de principiul eh, că nu există niciun acord până când nu ne-a pus de acord asupra tuturor lucrurilor în ceea ce privește drepturile. Deci întrebarea care se pune există o șansă să se, să se facă o detașare între drepturile cetățenilor și celelalte aspecte juridice din acord. Pentru că dacă există temeri și ați menționat problema frontierelor și pe toate celelalte, uh, Ei, să, să, să nu se renunțe la apărarea drepturilor cetățenilor în uh, partea finală a negocierilor. Și a doua întrebare, dacă ați putea să ne informați, pentru că um, am avut o dezbatere și la Comisia Trade uh, privind opinia serviciului juridic, privind viitorul relațiilor comerciale, ceea ce înseamnă că astăzi trebuie să înțelegem deja Uh, um, cum, cum sunt legate acordurile naționale de volumul uh, acordurilor privind frontiera. Deci există o înțelegere cum distribuim aceste obligații din acordurile internaționale cu state terțe în legătură cu această problemă. Cine se ocupă de acest lucru? Mulțumesc foarte mult. Foarte pe scurt, doresc să subliniez rolul Parlamentului European. Toți trebuie să urmărim, să ajungem la un acord benefic pentru ambele părți, pentru Uniunea Europeană și pentru Marea Britanie. De aceea recomand deschiderea uh, în ceea ce privește funcționarea Comitetului de Coordonare și Uh, atrag atenția asupra faptului că nu reprezintă întregul spectrul al Parlamentului European și recomand de asemenea o mare precauție atunci când uh, pornim anumite acțiuni. După părerea mea, Parlamentul European ar trebui să evalueze mai degrabă negocierile decât să le modeleze. Și de aceea sunt foarte sceptică în ceea ce privește încă o rezoluție care încearcă să modeleze negocierile înainte să atingă o fază ceva mai intensă. Mulțumesc mult! foarte pe scurtă, pentru că grupul de coordonare lucrează pentru conferința președinților și acolo avem reprezentanții tuturor grupurilor politice. Asta trebuie doar reținut. Bun, am terminat cu întrebările. Ghi, uh, îmi dorești să răspuns. Foarte pe scurt, pe câteva aspecte, s-a spus, uh, cetățenii irlandezi sunt o categorie specială? Da! Pentru că, în primul rând, sunt irlandezi, în al doilea rând, pentru că au această zonă comună pe care pot călători și în plus există cetățeni nord-irlandezi, 1,8 milioane care au posibilitatea de a avea pașaport irlandez. Deci da, și acest lucru merge și mai mult decât pentru celelalți cetățeni europeni, dar nu cred că este o problemă și nimeni nu vede acest lucru ca fiind o problemă. Doamne McInnes, pe aceeași problemă, ceea ce am spus în rezoluția Parlamentului uh, și este o parte care a fost modificată uh, respectă acest, acest acord din Vinerea Mare și nu am introdus toate părțile acestui acord uh, pentru că dacă vă uitați la acest acord Good Friday există o garanție clară că uh, nu se poate întâmpla nimic uh, din partea celor implicați în acest acord care să tulbure echilibrul existent în acest acord. Și este clar că ieșirea Marii Britanii de pildă de pe piața unică creează în mod automat uh, o nouă povară care intră în contradicție cu acest acord. Deci când spunem că nu vom avea o frontieră dură, nu spunem, da, sigur, e mai bine să nu avem frontiere păzite și oamenii se poată călători. Nu, nu, nu, e și pentru că acest lucru intră în contradicție cu acest acord. Și acesta este unul dintre motivele uh, pentru care, după părerea mea, doamnă Mechides, dacă ne gândim că este necesar din punct de vedere să avem încă o rezoluție, să revenim la această problemă în respectiva revoluție, uh, rezoluție. Uh, acestea fiind spuse, în momentul de față nu am văzut o propunere care să rezolve în proporție 100% problema pentru că este o frontieră, nu poate deveni o frontieră dură, cred că toată lumea știe ce înseamnă. Ideea este că nu mai exista frontieră pentru că toată lumea era partea Uniunii Europene și a pieței unice și acum va reveni. Ce să facem? Ce să punem la această frontieră? Aceasta e întrebare. Există foarte multe posibilități și e diferite lucruri pe care trebuie să le evaluăm în momentul în care vom vedea propuneri concrete pe masă pe această temă. Și cred că este încă de pe acum foarte important ca înainte de a începe acest exercițiu să repetăm o serie de principii esențiale Uh, din partea Parlamentului față de cei cu care negociem, pentru că noi trebuie să dăm lumina verde pentru un acord în cei din urmă, dar pentru a avea posibilitatea de a da această lumină verde, poate n-ar fi rău ca Parlamentul European să coordoneze întregul proces, pentru că nu este foarte democratic ca la sfârșit să fim confruntați cu un rezultat final fără să avem posibilitatea de a modela acest rezultat. În momentul de față nu știm nimic despre vreun alt document sau despre existența unui asemenea document. Le așteptăm și sperăm să eh, le primim în următoarele zile eh, privind aceste subiecte foarte diverse. Sper că este vorba de câteva zile, în niciun caz ani, pentru că, după cum am spus, și în ultima noastră luare de poziție, dacă cineva spune că trebuie să facem suficient pași înainte pentru a trece în următoarea fază a negocierilor, suficient pași înainte, nu înseamnă uh, să spunem, a, am făcut mulți pași înainte într-un dosar și niciunul în altul. După părerea mea, acesta nu este, nu sunt pași înainte suficienți. Pași înainte suficient, înseamnă să faci pași suficient înainte în toate dosarele. Nu poate să fie un element al negocierilor vizite, lucruri s-au luat hotărâri și în alte domenii nici n-au început negocierile. Nu este suficient. Suficient este, așa cum am spus foarte clar în ultima lună de poziție a grupului de coordonare, să facem pași înainte în toate dosarele. Și acest lucru mă duce la ce a spus domnul Șulță, care uh, vorbea despre drepturile cetățenilor și de... eu sunt uh, pentru Uh, uh, ca cetățenii să dobândească uh, o siguranță cât mai repede posibilă. Și ce în Europene și ce Marea Britanie. Și putem face acest lucru cu o condiție. Și anume ca cu atât mai repede partea britanică să recunoască că este nevoie de un acord financiar. Nu spun că trebuie să ajungem neapărat la un acord legat de cifre, asta e tipic pentru o negociere politică, dar măcar un principiu ar trebui să fie de ajutor pentru această recunoaștere uh, din partea Marii Britanică, este nevoie de un aranjament financiar care să ne ajute și să accelerăm celelalte aspecte importante discutate și în special problema drepturilor cetățenilor. S-a pus o întrebare despre Erasmus Horizon 2020. Da, într-adevăr, nu există niciun acord de asociere în baza acordului 2017. Toate aceste probleme pot fi rezolvate. De pildă, există mai multe țări unde participarea la Horizon 2020 fără a fi membru al Uniunii Europene este posibilă. Israelul, de pildă, este un exemplu foarte clar. Dar acest lucru vine alături de drepturi și obligații. Plătesc pentru acest lucru și e normal să o facă în acest program Horizont 2020 cred că nu există niciun obstacol pentru a avea și câteva aspecte de cooperare. În privința Erasmusului, în privința Orizont 2020, este clar că nu vom vorbi despre uh, o masă gratuită, după cum știm cu toții, nu există. Poate unii cred că există în continuare, dar uh, eu cred că oamenii mai obișnuiți eh, găsesc acest lucru normal, mă. Și și în ceea ce privește reciprocitatea, nu mă fac și decât acolo ceea ce a fost spus de doamna președinte. Nu este vorba de cifre, spune, a, sunt 3 milioane și în partea cealaltă doar 1 milion și aș putea să spun, da, da, 3 milioane nu reprezintă decât 0,6% din uh, populația europeană totală și ce 1000 de, 1 milion de uh, britanici reprezintă, nu știu, aproape 2% din uh, populația totală. Ce rost are? Vorbim despre cetățeni, vorbim despre indivizi și fiecare individ, chiar dacă ar fi vorba despre unul singur, o familie, trebuie să fie luată în calcul. Nu se pune problema de cifre, este vorba despre oameni și asta nu se exprimă în cifre. Bun, în regulă. Reciprocitate, reciprocitate în privința drepturilor. Nu se spune, a, da, nu avem decât un milion aici și trei milioane acolo. Vorbim despre oameni și acolo. După părerea mea, părerea mea, acest lucru nu se face cu cifre. Asta e sentimentul meu. Există. Și gândiți-vă un pic la Uh, cetățenii britanici care trăiesc pe continent. Aduc și ei ceva pe continent. La fel cum cetățenii europeni care trăiesc în Marea Britanie contribuie la rândul lor la dezvoltarea economiei Marii Britanie. Haideți să vedem lucrurile de manieră pozitivă, nu ca pe o povară. Oamenii nu sunt o povară. sunt principala noastră preocupare. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, Ghi. Nu știu cum am reușit, dar am reușit fix la timp de doamna ambasador a sosit deja aici. E din întâmplare, știu, da, cu, cu tine nu se știe niciodată. Bun, vreau să-ți mulțumesc foarte mult și vreau să vă declar închis acest punct și trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi, care este uh, raportul președinției malteze. Estimați colegi, cei care trebuie să plece, vă rog să o faceți în liniște. Comisia își continuă uh, lucrările. În numele dumneavoastră uh, îi urez bun venit doamnei ambasador Barlin Bănici din Malta. Președinția malteză s-a încheiat. Toate lucrurile bune se termină la un moment dat uh, și am dorit să auzim de la dumneavoastră cum vedeți președinția malteză ce vești vreți să ne împărtășiți dumneavoastră? Alege subiectele și uh, uh, cât timp aveți nevoie, atât aveți. Mulțumesc! So thank you, thank you. Mulțumesc, uh, doamnă Hubner. E o plăcere să vă pot uh, informa în legătură cu uh, ceea ce s-a obținut în timpul președinției malteze. Ministrului meu i-ar fi plăcut să vină astăzi aici, însă cei care urmăresc evenimentele din Malta știți că avem o dezbatere parlamentară, se va aproba astăzi, sperăm, un proiect de lege foarte important. Ca să revin la președinția malteză, după cum știți, președinția a continuat să se ocupe de o serie de dosare importante care vă interesează direct pe dumneavoastră, cum ar fi reformarea legii electorale și registrul de transparență. Bineînțeles, cu succes limitat, deoarece știm cu toții cât de complicate sunt aceste subiecte. Referitor la reformarea legii electorale, în ciuda muncii făcute de tot triul, de președințiile slovace, olandeze și malteze, s-au făcut progrese doar pe marginea anumitor chestiuni limitate și același lucru e valabil și pentru registrul de transparență. Um, Work in progress. În timpul președinției am fost informată că cel puțin am reușit să avem consensul pentru prima reuniune la nivel înalt. Nu s-a fost greu să obținem o dată clară pentru asta. Referitor la partidele politice europene, salutăm intrarea în vigoare a noului regulament și în timpul președinției malteze am reușit să obținem o, nominalizare, o numire a celor doi reprezentanți din partea Consiliului. În ceea ce privește reprezentarea implementarea ei internațional pentru energie atomică. Aici s-au făcut cele mai multe progrese și în ceea ce privește acordurile internaționale am avut foarte multe reuniuni la nivel tehnic Am avut un exercițiu de analizare a nevoilor și toate acestea duse la reuniunea politică din 3 iulie. Am încercat să avem această reuniune pe 3 în timpul mandatului nostru, însă n-am reușit până la urmă. Deci reuniunea până la urmă a avut loc pe 4 iulie. Mi s-a spus că s-a desfășurat foarte bine, cu rezultate pozitive și că toate instituțiile au fost de acord asupra unei modalități constructive de a aborda lucrurile pe viitor. În ceea ce vrește valorile de impact, Consiliul și-a făcut treaba în legătură cu nevoile noastre. Avem acum o procedură și referitor la Altele delegate și de punere în aplicare, Consiliul a început să examineze propunerea Comisiei. Știm cât de mult timp va fi necesar pentru asta. Avem un grup uh, dedicat de prieteni ai președinției S-au făcut progrese în ceea ce privește mai multe secțiuni din propunere și președinția malteză a acoperit 10 din cele 13 secțiuni din uh, propunerea comisiei. Și am inclus această muncă într-un raport de progres pe care președinția malteză l-a înaintat uh, Consiliului de Afaceri Generale din 30 iunie. Acum, referitor la stabilirea criteriilor neobligatorii pentru aplicarea articolelor 291 și 290, Consiliul a trimis înapoi Parlamentului textul, uh, exprimându-și dorința de a începe negocierile. În același timp, se consideră că s-a acordat atenție așa numitei alinieri plac. Sperăm că acum aceste discuții să continue în timpul actualei eh, președinții. Referitor la punerea în practică a declarației comune, am avut o reuniune la nivel politic în martie între președinția Consiliului și președintele Tajani, eh, respectiv Juncker. A fost un schimb de vederi pozitiv în ceea ce privește situația diferitelor dosare pe care le stabiliserăm în declarația comună, un exercițiu care arată cât de important e ca cele trei instituții să colaboreze și să interacționeze. Consiliul și-a început acum lucrările în ceea ce privește programul de lucru al Comisiei pentru următorul an am avut un prim schimb de opinii în Consiliul de Afaceri general referitor la Brexit. Știu că tocmai ați avut o dezbatere legătură cu Brexit, să din punct de vedere al președinției malteze, în urma înștiințării Marii Britanii a intenției de a se retrage din Uniunea Europeană pe 29 martie, Consiliul uh, a luat act fără nicio ezitare și în aprilie au fost adoptate orientările. În mai, Consiliul a mai făcut un pas în plus și a adoptat um, orientările de negociere pe 22 mai. Și salutăm uh, contribuția Parlamentului European la, față de acest proces. Am menținut de asemenea legătura cu Parlamentul de-a lungul întregii președinții. A avut loc un schimb de vederi înainte și după Consiliul de Afaceri Generale între președintele GAEC și reprezentantul dumneavoastră în dosarul Brexit. Nu prea a fost timp. O adoptare rapidă a orientărilor de negociere asigură lansarea negocierilor imediat după alegerile din Marea Britanie. Au început negocierile, după cum știți, se acordă prioritate drepturilor cetățenești, uh, um, și de alegerii financiare. În iunie am spus că Brexitul ar trebui să nu creeze prea multă confuzie. Am spus de asemenea că ne-am, uh, va trebui să discutăm despre o relocare a autorității bancare și agenției medicamentelor, care au și au acum sediul la Londra. Pe 28 iunie, Consiliul a sprijinit uh, propunerea și în toamna acestui an se va lua decizia definitivă cu privire la noul sediu al acestor agenții. Bineînțeles, dacă vom avea o înțelegere în legătură cu nou sediu, munca acestor agenții va putea fi continuată, deoarece ele oferă servicii esențiale. Cu privire acum la aderarea Uniunii Europene la CEDO, am avut uh, o serie de reuniuni uh, planificate. Am avut și o sentință, după cum știți, la sfârșitul uh, lunii martie 2017 și de atunci Consiliul așteaptă contribuția tehnică a Comisiei Europene. Deci, iată o trecere în ansamblu generală a activității întreprinse de către președinția malteză. se asigură că o parte din uh, uh, roadele muncii noastre se vor vedea și în timpul președinției actuale, cea a Estoniei. Mulțumesc, domnul Șoflin. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnă ambasador, pentru faptul că ați venit astăzi aici pentru a ne spune cum v-ați petrecut ultimele șase luni. E o experiență grea atunci când se întâmplă să deții președinția pentru prima oară. Mi-aduc aminte și de Ungaria în situația asemănătoare. Ați avut uh, amabilitatea de a spune că s-au înregistrat progrese limitate în legătură cu legea electorală. Ne puteți da mai multe detalii? Ce obstacole ați întâmpinat? Ce obstacole ați reușit să depășiți? Și același lucru e valabil și pentru partidele politice. Ați spus-o la începutul prezentării dumneavoastră. Cât de mult s-a avansat? Și ultimul lucru, o întrebare tehnică legată de Brexit. Câți cetățeni maltezi sunt afectați cetățenii maltezi au votat în referendum, din câte mi-aduc eu aminte, deoarece sunt cetățeni din Commonwealth. De deci, câți maltezi uh, locuiesc pe teritoriul Marii Britanii? <laughs> Da, avem niște cifre care sunt tot timpul în creștere. Mulți cetățeni maltezi trăiesc de foarte mulți ani în Marea Britanie și în urma aderării Maltei la Uniunea Europeană, majoritatea n-au mai cerut cetățenie malteză, mai ales cei care au drept la cetățenia malteză, copiii, să spunem, cei din prima generație. Însă acum, după uh, Brexit, mulți dintre cei care au dreptul să solicite cetățenie, deci sunt în continuare uh, uh, implicați în acest proces. Deci când am verificat ultimele cifre la Ministerul de Externe, ni s-au spus că cifrele se schimbă de la o zi la alta, practic. Celelalte două întrebări. Vă pot spune că multe din problemele întâmpinate de președinția malteză au fost probleme întâmpinate și de celelalte două președinții anterioare. Deci nimic nou pe front aici. După cum știți, uh, discuțiile au loc practic de un an și jumătate în legătură cu aceste dosare. Un acord provizoriu se a întrevăzut doar în legătură cu câteva modificări limitate, de natură mai degrabă simbolică. Votul prin internet sau schimbul de informații pentru a le permite statelor membre să uh, ofere mai multă vizibilitate partidelor europene la urne, dar oricum e ceva ce pot face deja. nu pot să vin în fața dumneavoastră cu rezultate tangibile. Și același lucru e valabil și pentru partidele politice europene. Principalul mesaj din partea noastră ar fi că am reușit să obținem un acord din partea Consiliului în legătură cu numirea celor doi reprezentanți. Dar cam atât. Nu știm dacă se vor mai face progrese, nu știm dacă Consiliul va fi dispus să examineze sau să revizuiască regulamentul din 2014, să, din păcate, în timpul președinției noastre, din cauza celorlalți motive și probleme cu care s-au confruntat și celelalte două președinții, <laughs> ciuda eforturilor noastre, n-a fost deloc ușor Același problemă tot a apărut la Consiliu. Mulțumim foarte mult, doamnă ambasador. Aș vrea să vă, vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile detaliate pe care ni le-ați dat. Sperăm ne-a părut rău că n-am putut avea acea reuniune cu privire la transparență în timpul președinției malteze. O vom face după vară, în timpul președinției Estonei. E un aspect foarte important pentru Parlamentul European. Vă mulțumesc și pentru ce ați spus despre Brexit. De obicei vorbim cu Michel Barnier, cu cei de la comisie care vine aici. Sunteți prima președinție care, iată, împărtășește acum faptul că, iată, există probleme mai multe. Întrebarea mea se referă la aderarea la CEDO. Colegii nu sunt în sală, însă e important pentru unii dintre colegii noștri. Ați spus că după sentința din martie, Comisia a promis că va veni cu ceva. Ne puteți da mai multe informații? Informațiile pe care le dețin eu, Comisia va veni cu o contribuție tehnică Noi aveam un obiectiv de a înainta, dacă, bineînțeles, s-ar fi emis această contribuție tehnică din partea Comisiei Europene, însă nu s-a făcut. Și am fost informată că nu știu dacă informațiile sunt corecte, însă mi s-a spus că această contribuție tehnică încă n-a fost făcută. Dau seama că sunt niște aspecte tehnice și juridice nu tocmai simple. Să grupul de lucru din timpul președinției malteze ar fi fost pregătit să abordeze asta, să n-am putut să facem prea multe din cauza lipsei acestei contribuții tehnice din partea comisiei. Vă mulțumesc. Știu că unii colegi din comisie sunt aici. Vă rog să transmiteți acest mesaj atât din partea Consiliului cât și a Parlamentului European. Așteptăm această contribuție tehnică din partea Comisiei, deci vrem să începem să facem progrese. Dacă nu mai sunt întrebări, George, ai terminat? Helmut, nu. Doar o singură întrebare pe scurt și vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră de aici, doamnă ambasador. Referitor la acordurile internaționale, ați spus că se s-au făcut pași constructivi înainte. Ne puteți da mai multe detalii? Care sunt oare problemele? Ce ar putea face Parlamentul European din perspectiva asta? Încă o dată, eu nu am fost la întâlnirea din 4 iulie. alte să se încheiase. Să ce vă pot spune eu e că Ceea ce am încercat să facem noi în timpul mandatului nostru a fost să punem bazele. Și s-a făcut uh, multă muncă tehnică în legătură cu așteptările Parlamentului și ce anume ar putea oferi Consiliul. Am avut și discuții uh, informale cu Consiliul pentru a încerca să revenim de fiecare dată cu progrese. Repet, n-am fost la reuniunea pe, de pe patru luni, însă cei cu care am discutat mi-au spus că s-au făcut progrese semnificative în ceea ce privește um, așteptările Parlamentului și în ceea ce privește angajamentele ulterioare ale Consiliului, bineînțeles, Consiliul încă nu și-a dat un consimțământ de plin legătură cu toate chestiunile. Știți și dumneavoastră la fel de bine. Principale două probleme fiind uh, criteriile de uh, stabilire a orientărilor de negociere și prevederile și punerea în aplicare acordurilor. Uh, mi s-a spus că rezultatul acestei uh, reuniuni va fi transmis acum la nivel de Consiliu Însă, totuși, a fost o reuniune constructivă, așa au perceput ambele părți. Chiar și în ce privește aplicarea uh, provizorie, a existat o propunere din partea SEAE de a încerca să mm, ne uităm la tratat. Deci, ne pare puțin rău că nu a avut loc această reuniune în timpul președinției noastre. Ne-am pregătit mult pentru a organiza, însă aceste probleme de programare întotdeauna se întâmplă când te apropii de sfârșitul președinției, nu prea mai ai timp de nimic. Însă mă bucură, deci că noi de la o președinție la alta Consiliul am lucrat bine și mă bucur că măcar feedback-ul pe care l-am primit în legătură cu asta e pozitiv. Deci ceea ce am pregătit noi pentru reuniunea asta a fost o bază bună. Deci Ne-am, n-a fost timp pierdut. L-am ascultat pe domnul Brox, pe domnul uh, Lange. S-a vorbit despre rolul Parlamentului în procesul de mm, acordare a consimțământului. Oricum, poate că o să-i invităm și pe ei să le dea mai multe informații. Dacă nu mai aveți întrebări, uh, comentarii, uh, vă felicit, vă mulțumesc Probabil vă bucurați că acum vă puteți uh, relaxa ca ambasadoare. Cred că ați fost în poziția cea mai ingrată în timpul acestor șase luni. Deci uh, vă mulțumesc și sperăm să continuăm cooperarea cu, cu Malta, nu doar în capacitatea noastră de țară care deține președinția, ci și individual. Ne reunim la ora 3, dragi colegi, pentru restul um, punctelor de pe